Right, um, good afternoon. Bună ziua, stimați colegi. Vă rog, ocupați loc pentru a începe sesiunea noastră din această masă. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Uh, nu există obiecții, deci se consideră adoptată. Punctul al doilea, comunicările președintei. Nu există asemenea comunicări. Deci, putem să trecem la punctul 3, și anume cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și securitizare, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare. Este vorba de examinarea amendamentelor și voi da cuvântul uh, direct raportoarei noastre, Alin Măcazi. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Multe dintre ele îmbunătățesc textul și mă voi întâlni atât individual cu cei care au depus amendamentele și cât și cu uh, raportorii din umbră. Domnule Caras, aveți interpretare? Există o problemă cu interpretarea în limba germană? Sau nu? Foarte pe scurt, în uh, schimbul nostru de opinii de astăzi, uh, vroiam să înaintăm puțin în discutarea acestor amendamente pentru găsirea unor compromisuri pentru că, după cum am spus, aceste amendamente sunt utile și sunt complementare multor dintre amendamentele mele. De asemenea, vreau să uh, îi informez pe colegii mei în legătură cu discuțiile de la Comitetul Basel din Japonia. În primul rând, stimați colegi, amendamentele pe care le-am examinat se împart în patru categorii. Prima categorie reflectă lobby-ul foarte puternic al industriei bancare, care cere o uh, întârziere de introducere a acestor uh, cerințe de capital și uh, anumite excepții. După aceea se menționează Uh, capitolul de remunerare și toate amendamentele recunosc că trebuie să se rezolve neajunsurile din practicile actuale europene în domeniul remunerărilor. Uh, salut faptul că, în principiu, toți cei care au depus amendamentele împărtășesc preocupările mele. Uh, completează abordarea mea, care este cea de a implementa principiile de stabilitate financiară ale G20. Trebuie să eliminăm riscurile excesive și cultura primelor. Și eu am depus amendamente suplimentare după consultarea părților implicate, a acționarilor și investitorilor, amendamente care vor să se asigure că ofițerii de risc sunt Uh, puși sub incidența directă a comitetului de risc și de asemenea uh, se cere un vot al acționarilor în legătură cu distribuirea profiturilor și remunerare. Este un domeniu foarte important uh, pentru a avea un echilibru corect între capitalul reținut, plăți și, bineînțeles, după aceea prime. Trebuie, vreau însă să am, examinăm câteva dintre amendamentele de compromis depuse de colegii mei, care, după cum am spus, sunt uh, amendamente bune și uh, îmbunătățesc raportul. În al treilea rând, există amendamente care uh, fac sugestii în legătură cu regulamentul de supraveghere și cred că putem găsi un compromis, în special în legătură pentru că aceste amendamente uh, Uh, cer o revizuire suplimentară de către Comisie a pieței de valori mobiliare. Trebuie să dăm dovadă de uh, uh, raționament lucid aici, pentru că ni s-a spus că autoritățile nu sunt încă în stare să implementeze măsurile cerute. Avem al patrulea, a patrulea cat, categorie în legătură cu supravegherea democratică. Există câteva elemente de ordin tehnic pe care le-aș discuta individual cu membrii pentru că pot fi incorporate destul de ușor, însă problema cheie a raportului meu este calendarul. Probabil știți că a existat o întâlnire a Comitetului Basel uh, în Japonia în 9 aprilie și la această întâlnire unei jurisdicții au confirmat că există preocupări în legătură cu data de introducere a acestui plan și au cerut să o perioadă de amânare. Am luat în considerare o asemenea amânare pe baza probelor independente, însă da, doar dacă acest lucru ar avea un impact asupra economiei reale. Și cred că trebuie să ținem cont de faptul că comitetul de la Basel, de fapt, întârzie măsurile de la Basel, pentru că comitetul spune că uh, trebuie să reexamineze aceste măsuri. Este vorba așadar de o introducere treptată a măsurilor și nu de o întârziere propriu-zisă. Noi putem să examinăm aceste propuneri până la mijlocul lunii mai. Noi propuneri vor apărea în iunie, însă acest lucru nu trebuie să rețină lucrările noastre pe uh, amendamentul actual. Uh, vom încerca să găsim amendamente de compromis, să le votăm și vom vedea când putem programa cel mai bine votul ulterior. Însă trebuie să înaintăm pe aceste domenii Directiva va fi publicată înainte de sfârșitul anului. Avem nevoie de noi propuneri de remunerare înainte de 1 ianuarie 2010, 2011 și trebuie să ne asigurăm că propunerile vor veni cât mai repede posibil. În legătură cu clauza de anterioritate în ceea ce privește resecuritizarea. Ca legiuitori nu ar trebui să susținem o propunere de clauză de anterioritate Uh, foarte largă. O asemenea măsură ar putea să uh, ducă la rămânerea activelor toxice în bilanțuri și comisia noastră are datoria să apere contribuabilul care nu trebuie să plătească din nou pentru salvarea unor instituții financiare. Nu se mai poate repeta o criza financiară și trebuie să ne asigurăm că băncile au capital conform activelor prezente în bilanț. Băncile sunt supracapitalizate și de aceea trebuie să fie motivate să îndeplinească cerințele de capital. Și băncile care uh, fac lobby foarte activ pentru Uh, amânare a acestor măsuri uh, sunt aceleași bănci care acordă prime excesive. Uh, mă întreb dacă aceste bănci nu cumva ar trebui să pună accentul pe cerințele de capital mai degrabă decât pe prime. Am examinat discuțiile de la Basel mi s-a părut o cale bună înainte pentru a ne asigura că băncile se vor achita de cerințele de capital, însă nu vrem să ne asumăm niciun fel de risc pentru contribuabil. De asemenea, vrem să restabilim o dată pentru o întâlnire a raportorilor din umbră, pentru că nu am putut să ne întâlnim la Strasburg din cauza situației transporturilor trebuie să revizuim noua decizie a Comitetului Basel din Japonia. După cum am spus, stimați colegi, nu vreau să includ o amânare deja din acest moment în raportul meu. Pentru că totul trebuie să fie gata la 1 ianuarie 2011. De aceea vă rog să uh, îmi spuneți opiniile dumneavoastră în mare, toate amendamentele depuse au fost uh, uh, utile și uh, aștept propunerile dumneavoastră pentru îmbunătățirea ulterioară a textului. Mulțumesc. Domnul Caras, doriți să vă Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun că am avut o discuție foarte bună între raportorii din umbră și uh, am discutat foarte bine cu doamna raportoare referitoare la amendamentele care au fost înaintate. Uh, încă nu am uh, stabilit care vor fi compromisurile. Acest drum este încă deschis și trebuie să mai muncim pentru a ajunge la niște rezultate concrete. În al doilea rând, sunt de acord cu raportoarea și anume, pe de o parte, tre- nu trebuie să creăm frică, dar pe de altă parte nu trebuie să lăsăm Europa să meargă singură pe acest drum, confruntându-se cu această situație dificilă. Trebuie să lucrăm în continuare la acest calendar, însă o amânare, o întârziere a votului de săptămâna viitoare nu este uh, benefică pentru că altfel nu, am, nu mai putem să respectăm calendarul uh, până la vacanța de vară. Trebuie să examinăm cu atenție lucrurile pentru că nu are niciun sens să procedăm așa cum face comitatul de la Basel uh, și anume să ajungem la o implementare um, inversă față de Statele Unite ale Americii. Am auzit în cazul statelor că ele nu vor reuși înainte de mijlocul 2011, alții spun de, uh, vorbesc despre sfârșitul lui 2011, deci uh, Statele Unite nu vor reuși să implementeze acest program înainte de aceste date. De aceea cred că ar fi bine să mai analizăm o dată calendarul implementării și să ne consultăm pe această temă. Sunt de asemenea de acord cu faptul că trebuie să tragem un semnal uh, politic anul acesta și anume că Uniunea Europeană dorește să implementeze deciziile G20 și că în acest sens nu avem niciun fel de dubiu. Noi dorim o implementare rapidă și o luare uh, de decizii cât se poate de rapidă în ceea ce privește remunerațiile. Detaliile de conținut, acestea trebuie tratate separat. Doamna raportor a spus acest lucru. Din punctul meu de vedere, un vot în iunie uh, este rezonabil. Pentru noi uh, sunt importante următoarele aspecte. Comisia trebuie să mai răspundă la întrebările care au rămas deschise, pentru că mai există multe puncte pe care la CRD2 uh, le-am uh, discutat. Vorbeam despre examinarea um, echilibrelor internaționale. Până în acest moment nu avem nicio reacție a Comisiei uh, referitor la acest lucru și uh, vorbim și despre sectoarele securitizării la CRD2. Mai ales în ultima perioadă am stabilit că Comisia trebuie să examineze o posibilă creștere a procentelor și, de asemenea, trebuie să examineze efectele asupra piețelor securitizate. Trecerea de la Basel 1 uh, la Basel 2 nu trebuie să mai fie tergiversată, trebuie să existe o clauză de revizuire privind politica de remunerare care să stabilească că uh, în Uniunea Europeană nu vor apărea deficite concurențiale și, de asemenea, implicarea um, comisiilor de supraveghere um, europene și a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe este bună, iar din punctul meu de vedere um, au mai rămas o serie de aspecte deschise. Uh, nu vorbim despre o întârziere, dar despre o amânare, poate, a votului. Trebuie să clarificăm lucrurile în ceea ce privește remunerarea și trebuie să vedem cum, ce vom stabili um, în ceea ce privește substanța compromisurilor uh, și amendamentelor care au fost înaintate pentru a ajunge în niște rezultate concrete bune. Dorim ca Comisia să răspundă cât mai repede solicitărilor noastre pentru a nu tergiversa mersul lucrurilor. Vă mulțumesc! Uh, thank you. Haven't I got Vă mulțumesc. Nu mai există și alți raportori din umbră care doresc să ia cuvântul? Um, thank you and... Mulțumesc și mulțumesc, Arlin, pentru munca pe care ai depus-o pentru acest raport. Uh, uh, aștept noua întâlnire a raportorilor din umbră din această săptămână. Mi se pare că această lege este extrem de importantă pentru că este o acțiune pe care ne așteptăm ca băncile să o întreprindă pentru a uh, curăța uh, activitatea lor în ceea ce privește resecutilizările și uh, politicile de remunerare de-a dreptul revoltătoare în anumite bănci. Mi se pare foarte important ca aceste acțiuni să aibă loc, și să ne asigurăm că uh, impactul cumulativ al capitalului incremental, nu doar prin cer de 3, ci și prin cer de 4, nu va uh, influența capitalul care va fi disponibil pentru creditare în economia reală. Uh, trebuie să ne asigurăm că impactul va fi unul uh, benefic. Pe de o parte, mă bucură că doamna raportor sugerează să examinăm concluziile ultimei reuniuni de la Basel. Mi s-a părut bine că Statele Unite au spus că vor începe să implementeze de la mijlocul anului viitor ă, aceste măsuri. Instituțiile din Uh, Regatul Unit doresc să vadă aceste măsuri implementate de la 1 ianuarie 2011. Uh, știm însă că băncile au făcut lobby pentru întârzieri uh, până în 2014. Acestea au fost sugerate de către unii membri ai Comisiei. Acest lucru mi se pare neacceptabil ar fi uh, ar se însemna că la 5 ani după criza creditelor încă nu am remediat problemele care țin de cererile de capital și de resecuritizări. Dacă examinăm reuniunea de la Basel, nu știu de ce trebuie să așteptăm până la mijlocul lunii mai. Uh, trebuie să accesăm mai bine informațiile, trebuie să se publice datele uh, și informațiile trebuie să fie mai transparente, pentru că băncile nu pot doar să spună că nu pot să introducă o anumită măsură, uh, o anumită măsură, noi trebuie să vedem și cifre care să susțină aceste uh, afirmații. Eu aș dori să știu ce formulare pune, problemă, pune probleme în uh, raport sau în amendamente. Eu am depus uh, un amendament în legătură cu uh, rest, securitizările sintetic la nivel istoric, care ține și de plafonarea uh, Uh, pierderilor maxime și, conform uh, sugestiilor tale, am introdus uh, anumite referiri la corelare. Nu aș dori ca implementarea acestei directive să fie întârziată pentru activele istorice. Acest lucru ar acorda prea mult timp instituțiilor oricum, 2014 eh, este inacceptabil. De asemenea, dacă vom ajunge la câteva compromise, compromisuri de bun simț, sperăm că problema remunerărilor va fi rezolvată. Mă preocupă faptul că băncile eh, din Statele Unite plătesc primele înainte de Crăciun, băncile europene după Crăciun, însă noi dacă introducem legislația la 1 ianuarie, toată lumea va încerca să grăbească plățile. Poate putem controla puțin mai bine acest fenomen. Însă este important ca băncile să acționeze acum. Avem nevoie de transparență, ă, avem nevoie de date și este inacceptabil ca anumite bănci să spună că această această directivă trebuie amânată la nesfârșit pentru că nu vor să dezvăluiască activele pe care le dețin. Doamna Campa? Oui, je, je ne vais pas euh, présenter les, les amendements. Vă mulțumesc. Nu voi prezenta în detaliu amendamentele pentru că am avut deja o primă discuție, însă în legătură cu termenul de amânare, trebuie să ținem cont de cooperarea internațională și de reguli cât mai coerente cu Statele Unite, ceea ce este important. De asemenea, mesajul pe care îl trimitem cetățenilor europeni care nu vor să vadă că noi așteptăm atunci când presa este plină de titluri care arată că practicile de pe piața financiară și-au reluat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 Spuneam așadar, în legătură cu calendarul, că trebuie să ținem cont de trei lucruri. Primul, mesajul cooperării internaționale cu Statele Unite. În al doilea rând, că nu putem să trimitem un mesaj cetățenilor că noi amânăm această reglementare și aplicarea noilor reguli, în special în ceea, privește, în ceea ce privește remunerările în special acum când presa europeană este plină de titluri care arată că veci, vechile practici au fost uh, reluate. Există și o responsabilitate a Parlamentului European să arate că uh, noi, ca legiuitori, suntem activi. Și a treia miză este că dacă introducem aceste reguli, este pentru a evita, din motive morale sau politice, este pentru a evita ca sistemul financiar să intre din nou în criză. Eu înțeleg din punct de vedere tehnic că se poate cere timp de adaptare, însă cu cât așteptăm mai mult pentru a introduce, pentru a implementa noile reguli, vom vedea că se ajunge la 2013-2014 și nu este acceptabil din punct de vedere politic ca uh, să se, se introducă noi reguli la 5 ani după criză. Trebuie să ne gândim la eficiența sistemului nostru financiar. Uh, dacă așteptăm atât, lăsăm ușa deschisă unei noi crize. Așadar, în plus, Uh, atunci când vorbim despre taxa finan- pe tranzacții financiare, băncile spun nu, uh, vorbim, vom adopta directiva CRD uh, și când vorbim despre directiva CRD, ne vorbesc despre taxa pe tranzacții financiare. Trebuie să ne hotărâm și să introducem anumite reguli pentru că noi trebuie să trimitem un mesaj puternic în legătură cu capacitatea Parlamentului European de a impune reguli, în special în ceea ce privește remunerația. Mr. Portash, did you want to say anything? No. Right. Um, Ole Schmidt. Domnul Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Poate o să spun un lucru care nu va fi foarte apreciat, dar cred că bănci care să funcționeze corect sunt foarte importante în economia socială și chiar în economia socială de piață. Și cred că este ciudat că folosim acest tip de retorică. Cel puțin amendamentele mele și cred că majoritatea amendamentelor sunt menite să reconstruiască economia europeană care a fost foarte afectată. Și dacă suntem înțelepți și cred că ar trebui să înțelegem că n-ar trebui să afectăm piața și mai mult decât a fost afectată deja și de aceea cred că trebuie să avem o abordare echilibrată și din punctul meu de vedere Uh, nu sunt deloc uh, rușinat de faptul că băncile au făcut lobby pe lângă mine, pentru că dacă spuneți că orice bancă este subcapitalizată, eu aș spune că acest lucru e incorrect. Unele, probleme care avea, unele bănci care aveau probleme cu o, o noua directivă nu sunt subcapitalizate, dar noul sistem le-ar crea probleme. Și prin urmare sunt foarte bucuros că Acum, doamnă McCarthy, considerați că puteți accepta această I think, I don't think you should be ashamed of that or, or saying that uh, this introducere treptată și uh, eu nu cred că aceasta uh, problema este să transmitem un anumit semnal publicului, cetățenilor. Cred că unul din scopurile noastre în această comisie este măcar să încercăm să ascultăm diverse poziții și să le luăm în considerare pe toate și să găsim până la urmă o soluție cât mai pragmatică. E ca în povești. E... Când copiii mei, de exemplu, erau uh, speriați de ce le citeam, le spuneam că stați liniștiți că până la urmă se termină bine povestea și una dintre directivele cele mai puternice împreună cu altele aș spune că putem uh, ajunge într-o stare chiar foarte bună dacă le facem cum trebuie aceste directive. Dați-mi voie să închei spunând, din punctul meu de vedere, impactul global și abordarea globală sunt vitale și cred că trebuie să ne uităm să vedem ce se întâmplă și pe alte continente, în special uh, în America de Nord, dar în general cred că abordarea raportorului a fost foarte bună și îmi imaginez că nu susțineți toate amendamentele mele, dar poate veți susține măcar o parte dintre ele. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Perhard Belz. Mulțumesc, doamna președinte, și din punctul meu de vedere vreau să-i mulțumesc și eu, doamnei raportor, și să subliniez câteva puncte. În acest moment există o serie de inițiative referitoare la um, cerințele de capital. Acest subiect este discutat la diferite niveluri, iar aici, la Parlamentul European, la Uniunea Europeană, se uh, discută uh, și de către noi, dar și de către nivelurile naționale. Dacă este să ne gândim la calitatea propunerilor, atunci putem să spunem că uh, prin acumularea măsurilor se ajunge per total la faptul că instituțiile bancare și financiare ar putea să fie supra-solicitate. Dacă este să privim uh, propunerea de raport, din punctul meu de vedere este foarte important să uh, garantăm un level playing field la nivel internațional. De aceea trebuie să examinăm cu atenție concluziile Comitetului de la Basel, pentru că deciziile noastre trebuie să corespundă cu deciziile acestuia. Punctul uh, cel mai critic, din punctul meu de vedere, este data de implementare, care era prevăzută până acum ca 31 decembrie 2010. Cred că această dată este mult prea timpurie și cred chiar că este un termen nerealist. Măsurile sunt necesare, cu acest lucru suntem cu toții de acord, nu există niciun dubiu, însă nu ne ajută dacă uh, luăm niște măsuri pripite. Dacă vom exagera, atunci măsurile pot avea un efect contraproductiv. Pe moment, există în Europa, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al multor experți, nu există însă o critică a creditelor Însă dacă uh, vom implementa toate măsurile propuse de dumneavoastră, atunci solicitările de la bănci se vor înmulți în mod simțitor. Dacă nu vom fi atenți, uh, vom crea acea criză a creditelor de care ne temem de fapt cu toții. Pe de altă parte, există în propunerea de raport o serie de elemente care uh, sunt foarte bune și cu care sunt de acord. De aceea salut propunerea raportarei din partea PPE, uh, raportorului din partea PPE, a domnului Caras, de a um, mai discuta pe această temă. Propunerile referitoare la uh, riscurile evaluate, acestea pot fi implementate până, la, uh, până în ianuarie a anului viitor. Elementele privind resecuritizarea și uh, tranzacțiile corelate, aspectele privind aceste lucruri trebuie amânate pentru ca lucrurile să nu uh, fie făcute într-un mod pripit. Vă mulțumesc! Doamna Catherine Styler. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc și raportorului. Domnul, Ferite, domnul Schmidt vorbea de povești, de basme. Mie mi se pare că e mai degrabă o poveste horror și nu știu dacă o să fie vreun final fericit. O să vedem. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru că s-a asigurat că uh, acest raport e transparent și corect și cred că înțeleg această dilemă și anume că vrem să vedem implementarea acestei inițiative până în ianuarie 2011, dar după cum uh, merg lucrurile și cu, după întâlnirea de pe 9 aprilie și dacă vedem ce se întâmplă în America, trebuie să înțelegem deci, care sunt motivele pentru care se sugerează anumite amânări. Și în această comisie au venit reprezentanții Comisiei Basel uh, aș vrea să știu de la secretariat când mai vine Comisia Basel în fața noastră ca să ne mai vorbească despre acest subiect. Uh, în ce privește voturile de săptămâna viitoare, pentru că a fost o amânare săptămâna trecută din cauza blocajului aerian, atunci poate uh, o amânare a votului ar putea fi utilă dar asta uh, rămâne la discreția raportorului și a raportorilor din umbră, însă eu cred că aceasta este o chestiune relevantă pentru cetățenii noștri și este absolut critic să obținem o rezolvare. Cerințele de capital ale acelor bănci trebuie crescute cu siguranță ca să nu mai facem greșelile trecutului. Așadar, vă mulțumesc și mult noroc raportorului. Gunnar Hoffman. Mulțumesc foarte mult. Uneori cred că atunci când discutăm piețele financiare, despre piețele financiare, o facem de parcă acestea ar trăi într-o izolare splendidă uh, și ori fac bani, ori uh, provoacă dezastre în economie. Și nu așa stau lucrurile. Și domnul Schmidt a spus acest lucru și domnul Baz a, s-a referit la altă dimensiune, la legătura transatlantică și la cât de importantă este ea Cred că toți am văzut că uh, cu câteva zile în urmă s-a luat o decizie de schimbare a regulilor uh, FMI cu poziția puternică a Chinei și a altor economii. Asta este semnul unor schimbări importante în economie și cred că atunci când discutăm acest punct sau punctul următor începește cerințele uh, de capital Basel II, cred că trebuie să discutăm de asemenea și impactul asupra economiei în general. Tocmai am suferit o criză financiară enormă în economia europeană și nu cred că s-a bucurat cineva de asta. Și trebuie să ne asigurăm că nu o să avem o nouă criză financiară, pentru că atunci vom vedea că impactul economiei financiare ar putea uh, uh, duce ca o reglementare prea uh, dură să creeze nou, o nouă instabilitate financiară. Dacă avem o economie stagnantă sau dacă, ne scad, uh, dacă scade valoarea activelor, atunci uh, vor fi probleme nu doar în economia financiară, ci și în economia reală. Și aș vrea să transmit un mesaj raportorului și raportorilor din umbră, atunci când se vor întâlni să discute amendamentele, să țină cont de toate aceste perspective în acest Parlament suntem foarte ocupați discutând, să discutăm Agenda 2020, care subliniază nevoia de investiții în inovare. Și n-ar trebui să uităm acest lucru atunci când discutăm uh, cerințele de capital asupra băncilor, pentru că dacă sunt, avem prea mult succes, reușim să minimizăm riscurile prea bine în sectorul financiar, vom crea riscuri mult mai mari în ce privește stabilitatea economică a întregii noastre societăți. Deci chiar rog raportorul și raportorii din umbră să discute amendamentele din perspectiva întregii economii, nu privind doar uh, piețele financiare. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Wolf Klintz. Ja, vielen Dank. Ähm, mulțumesc. Foarte pe scurt vreau să adaug ceva. În această dimineață am participat la o conferință privind uh, finanțele, unde a venit și domnul comisar și um, a reieșit faptul că atunci când vorbim despre întrebarea cum putem să mm, configurăm într-un mod concret riscul uh, pe care și-l asumă băncile, um, s-a răspuns abordând uh, această directivă privind cerințele de capital. Deci, dacă vom reuși să organizăm băncile astfel, încât oricând se întâmplă un incident să nu colapseze întreaga industrie financiară, ci uh, acele părți care au uh, dificultăți să fie uh, separate, iar restul băncii um, să funcționeze în continuare, atunci se poate um, lucra reglementând lucrurile într-un mod cât se poate de uh, vizibil. Cam aceasta a fost concluzia, însă s-a spus că acest lucru nu este uh, fezabil din punct de vedere practic, pentru că nu se poate dezmembra o bancă pe părți. Altfel, um, nu am avea un um, sistem de um, receivership european. Cred că a fost un aspect foarte interesant pe care l-am abordat și poate că ar trebui să discutăm despre el și în acest cerc restrâns al nostru. Um, mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Aș vrea să comentez uh, atât din perspectiva uh, raportorului din umbră cât și de președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru modul deschis în care a organizat întâlnirile și a negociat cu raportorii din umbră și cred că putem Uh, găsi o cale de a ajunge la o poziție comună, chiar dacă nu am uh, găsit până acum formulările uh, cele mai potrivite și mai convenabile pentru toată lumea. Vreau să reamintesc Comisiei că la audieri am avut un angajament din partea ambilor comisari, Oli Ren și Michel Barnier, că vor examina impactul legislației post-criză și nu doar acest uh, segment, uh, pentru că nu e vorba numai de derivative, de produsele derivative, ci e vorba de o abordare mai largă și de un fenomen mai larg care poate avea niște efecte foarte importante. Și sunt de acord că, pe de o parte, Uh, instaurăm tot felul de măsuri uh, prin care băncile trebuie să-și protejeze, să-și asigure capitalul, dar pe de altă parte inventăm așa numite capsule de scăpare pentru unele părți ale sistemului, în timp ce altele uh, trebuie să poată fi lăsate să eșueze. Creăm posibilitatea unor fonduri potențial periculoase și dacă le adunăm pe toate Uh, la o altă, ne, trebuie să ne punem întrebarea dacă nu cumva asta va crea pericole la nivel macroeconomic, pentru că vorbim despre o sumă enormă de bani care este retrasă de la scopul de a susține economia reală. Pentru uh, cerințe de capital, uh, se pierde cam o zecime din, se pierd cam o zecime din banii necesari economiei reale. Dar, pe de altă parte, înțelegem și faptul că trebuie ceva făcut și poate că aceasta este calea de urmat pentru a face ca acest segment din uh, derivative să fie funcțional și poate unele, o parte din capital să, ar trebui să fie introdus în registrul uh, uh, comercial, uh, pentru că știm că acolo s-au făcut profituri foarte mari și este un lucru care se spune adesea față de alte legi controversate, și anume ce o să zică publicul dacă nu facem acest lucru, mai ales când vedem ce prime se plătesc în bănci. Este inacceptabil să nu facem ceva în legătură cu registrele comerciale și Singura alternativă este să uh, examinăm posibilitatea uh, spargerii băncilor în bănci uh, de investiții și bănci de retail. Și poate că sunt unele țări care sunt mulțumite de această idee, dar mă gândesc că ar fi dificil să implementăm acest lucru în toată Europa. Și de asemenea, trebuie să arătăm publicului că suntem serioși să uh, luăm taurul de coarne, să ne confruntăm cu acest capitalism de casino, cum îl numesc unii oameni. Însă, să nu uităm că se numește banking de investiții pentru că asta face. Investește în multe economii, uh, face, contribuie la crearea multor lucruri pe care le dorim și de care avem nevoie, pentru că nu o să avem infrastructură energetică sau de altă natură fără astfel de bănci. Să nu uităm nici asta și cred că e important să facem ceva în ce privește primele bancare mai devreme și nu mai târziu. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun, o avertizare. Domnul Caras deja ne-a atras atenția că începește securitizarea, se apropie uh, uh, perioada de revizuire și uh, secretariatul mi-a făcut o listă cu toate aceste promisiuni de revizuire a legislației pe, uh, pe care Comisia nu le-a îndeplinit. Și n-am primit nici măcar vreo explicație de ce întârzie cu aceste revizuiri legislative, deci eu deja uh, sunt pe cale să trimit o scrisoare în care să cer o explicație a acestui fapt, dar ar trebui să nu uităm că multe dintre aceste clauze de revizuire au fost introduse la stadiul uh, uh, de trialog în procesul legislativ, tocmai ca un compromis și pentru a obține uh, aprobarea acelor legi. Deci e foarte serios. Vom fi capabili să folosim aceste clauze de revizuire ca să ajungem la acorduri și la compromisuri și după aceea să vedem că ele sunt uh, ignorate și nu se dă nicio explicație. Deci am o, o atitudine foarte uh, serioasă și îngrijorată uh, privind faptul că aceste clauze au fost pur și simplu ignorate, fără niciun fel de explicație și uh, deja, cum spuneam, trimit o scrisoare pe acest subiect ca să-i avertizez, pentru că uh, vrem niște asigurări uh, în ce privește mecanismele legislative pe care le introducem, clauze de revizuire, clauze de uh, întâlnire și așa mai departe. Asta este tot ce vreau să spun și dau din nou cuvântul raportorului. Arlin, te rog. Nu, încă o secundă mai trebuie să vă mai spun ceva în primul rând, Catherine, uh, secretarul general al Comitetului Basel va veni pe 3 mai, va fi o audiere privind cele de patru și vrei să spui tu, nu, o să spun eu calendarul și calendarul pe care îl putem avea este încă un schimb de opinii pe 21 iunie, urmat de un vot la comisie, în Comisia Econ, pe 22 iunie, dacă e posibil, și poate să, fim, să ajungem cu el în plenara din iulie sau poate în cea din septembrie, prima din septembrie, dar cam ăsta ar fi calendarul. Doamna McCarthy, în regulă, cred că asta depinde foarte mult de compromisurile pe care le vom putea uh, obține și dacă vom avea un uh, acord uh, transpartinic, dacă așa se va întâmpla, vom putea să votăm rapid. Aș prefera, dacă se poate, să votăm în iulie ca să uh, avem șase luni până când legea să intre în vigoare, pentru că e un subiect important la nivel european. Și acum dați-mi voie să mă întorc la unele comentarii, la comentariile care s-au făcut până acum. S-a spus, uh, s spus foarte mult în legătură cu nevoia de cooperare internațională. Sunt de acord. Evident, vorbim de bănci globale și avem nevoie de reguli globale, de aceea există Basel, Comitetul Basel, și pe de altă parte nu vrem să creăm un dezavantaj competitiv băncilor noastre, noastre. Dar vreau să mă exprim foarte clar, dragi colegi, nu este interesul economiei europene ca băncile ei să fie subcapitalizate. Deci vreau să facem progres și deși sunt de acord cu domnul Schmidt că pentru a avea o economie funcțională ai nevoie de bănci funcționale, pe de altă parte, nu putem să luăm toate deciziile pe baza nevoilor băncilor și numai ale băncilor. De asemenea, sunt de acord cu ce a spus doamna Bauz în legătură cu economia reală, dar încă aștept ca băncile să-mi ofere dovezile Uh, de la, pe care le-am cerut de la ele în legătură cu de ce nu pot îndeplini aceste cerințe și care ar fi impactul asupra uh, economiei reale. Deci, una este să spună președintele Comisiei acest lucru, dar pe alta este să spună băncile și să și dovedească acest lucru și că pentru că uh, dacă ne uităm la uh, Basel, la regulile Basel, băncile au știut deja de 12 luni ce le așteaptă deci nu cred că este o scuză ca băncile să continue așa cum au uh, făcut-o până acum. Deci băncile nu trebuie să aștepte să se dea legi ca să-și îmbunătățească uh, situația capitalului. Vom stabili niște reguli de la 1 ianuarie 2011 și după aceea vom discuta cum vom introduce treptat aceste reguli. Cred că putem avea un mecanism care să uh, ducă la o creștere a capitalului băncilor, în timp ce activele toxice din uh, registrele contabile ale băncilor vor începe să scadă. Deci cred că putem obține un mecanism fără să folosim cuvântul uh, amânare. Asta e un cuvânt pe care nu îl voi auzi, uh, utiliza. Domnule Schmidt, două bănci au făcut lobby foarte puternic pe această chestiune pentru că îi spun că vor avea nevoie să-și crească capitalul de 7 ori până la 10 ori. Și dacă ei au această nevoie a, realmente, înseamnă că ei sunt sever subcapitalizați deja și o situație pe care n-ar trebui să o tolerăm în Europa. Și doamna președinte, cred că a exprimat foarte clar faptul că am cheltuit mil- miliarde și miliarde de euro pentru a recapitaliza băncile, pentru a le uh, ajuta. Și atunci, dacă voi băncile va luați niște riscuri atât de mari, atunci trebuie să aveți și capital ca să le acoperiți și să nu mai trebuiască uh, contribuabilii să vă uh, acopere pierderile atunci când v-ați luat riscuri prea mari. Deci cred că trebuie să ne asigurăm că respectăm principiul raportului, dar cu oarecare flexibilitate, pentru că nu vreau să văd nicio bancă prăbușindu-se în Europa, nici măcar cea care e subcapitalizată de șapte ori uh, și apropo, uh, aceste două bănci care fac cel mai puternic lobby, că au, lobby au plătit și cele mai mari bonusuri. Și sigur, sunt de acord că nu vrem să mai vedem o nouă criză financiară, dar vrem să vedem și acele cifre, pentru că răspunsul pe care îl primesc de la bănci este nu putem să vedem aceste cifre că n-ar afecta prețul acțiunii și Uh, nu vom putea finanța economia reală dacă ne forța să ne creștem capitalul uh, în ritmul acesta. Va, va avea un impact asupra votanților dumneavoastră, asta mi se spune, și eu știu ce gândesc uh, votanții mei. Eu cred că ei nu mai vor să se repete o situație în care ei vor trebui să plătească pentru prostiile băncilor. Și am o soluție de bun simț pentru asta. Am discutat cu comisarul Barnier despre asta. Comisarul Barnier susține uh, raportul nostru și cred că știu unde putem găsi un compromis, dar compromisul, din punctul meu de vedere, nu este să-i spunem băncilor aveți cât timp vreți voi ca să vă curățați activele toxice și să vă creșteți capitalul și dacă nu o faceți, contribuabilii vor plăti în locul vostru. Cred că trebuie să avem o abordare practică și responsabilă și să avem o reglementare uh, funcțională și valoroasă. Și în discuțiile cu raportorii din umbră aceștia au împărtășit punctele mele de vedere și cred, cum spuneam, că putem găsi niște compromisuri bune care să includă multe din ideile uh, exprimate astăzi aici. Dar nu vreau să fiu, să am o atitudine uh, prea uh, slabă pe această temă, pentru că gândiți-vă că în America reglementările în domeniul bancar sunt mai uh, prietenoase dacă ne gândim la zecile de milioane de euro pe care sistemul bancar îi dă uh, sub o formă sau alta politicienilor. Deci nu cred că trebuie să ajungem acolo. Cred că trebuie să ne asigurăm că avem un sistem mai bun și o economie mai bine reglementată. Doamna președinte, mulțumesc. V-am, uh, vom uh, da tuturor membrilor propunerea de calendar. Așadar, rămânem tot la cerințe de capital și trecem la Basel 2 și revizuirea directivei privind cerințele de capital de 4 și este un prim schimb de opinii. Raportor este domnul Otmar Caras. Iertați-mă, pot interveni în legătură cu calendarul pentru că mă îngrijorează că dacă acest raport ajunge la septembrie, să fie votat în septembrie, atunci va fi foarte dificil să impunem ceva în ce privește remunerările. Și știu că sunt multe lucruri pe care trebuie să le obținem anul acesta. Dacă nu ajungem la vot până în septembrie, cred că va fi deja prea târziu. Deci, în ce privește calendarul, am putea să cerem o, o votare mai rapidă și eu sunt gata să facem toate compromisurile. Președintele, cred că vom încerca în continuare să obținem luna iulie, dar lucrurile acestea nu se fac izolat. Pentru că există o, o cantitate uriașă de uh, legi care, inclusiv ale acestei comisii, care nu vor putea ajunge în plenară și nu putem obține totul, dar vom încerca, evident, și vom face tot ce ține de noi. Și acum trecem la de 4 directiva prin de capital, domnul Otmar Caras. Doamnă președinte, doresc să continui dezbaterea anterioară și vă adresez o rugăminte. Toate aceste întrebări, toate aceste chestiuni, vom uh, avea un răspuns la acestea, un răspuns bun, numai dacă ne vom propune împreună să tragem concluziile corecte de pe urma acestei crize și să luăm măsurile potrivite. Și poate că ar trebui să fim mai puțin emoționali, pentru că este o situație cât se poate de tensionată, care uh, ne cere luciditate. Și în ceea ce privește calendarul, uh, lucrurile sunt controversate. Eu am propus o uh, divizare. Uh, am ajuns foarte rapid la un acord în ceea ce privește remunerarea, însă avem o altă problemă în ceea ce privește implementarea celorlalte reglementări. Când am propus acest lucru, nimeni nu a spus că um, problema remunerării nu poate să nu fie să nu intre în vigoare la 1 ianuarie 2011. Și acum ajungem la raportul meu. Avem acest raport și cred că și ultima dezbatere ne arată cât de importantă este această chestiune. Trebuie să răspundem la această întrebare și să, discu- să o discutăm într-un raport de inițiativă. Discuția trebuie să fie una în comun și coerentă, pentru că avem o dezbatere separată, avem Comitetul Basel cu CRD4, avem uh, G20-ul. Și problema pentru Parlament este că Parlamentul European tratează în paralel aceste lucruri și nu le discută atunci când are în față propunerea legislativă. Pentru că numai în felul acesta putem uh, influența deciziile politice prealabile. Și acesta este și obiectivul acestui raport de inițiativă, care, în paralel cu de 4, dar mai ales în paralel cu Comitetul Basel, uh, dorește să își desfășoare activitatea. Acest raport de inițiativă, această dezbatere, dorește să demonstreze că Parlamentul European este un actor activ, implicat și că uh, dorim să influențăm lucrurile și nu doar să implementăm uh, concluziile și rezultatele la care au ajuns alții. De asemenea, raportul poate fi utilizat și pentru a construi o platformă pentru dezbateri politice care uh, ne ajută pe noi uh, la nivel legislativ. Pentru că putem uh, dezbate în felul acesta paragrafe coerente. Important este să coordonăm Comitetul Basel, Comisia și uh, Parlamentul European, să se creeze o platformă coerentă pentru a se realiza acest lucru, pentru că în felul acesta Comisia noastră uh, este uh, poziția acesta este consolidată și în cadrul Comitetului Basel influența noastră este sporită, am observat acest lucru și în cazul Basel 2 și în ceea ce privește IMM-urile, în ceea ce privește efectele asupra economiei reale, abia după cea de-a doua rundă de consultări după al doilea document de consultare cu începerea dezbaterii privind transparența Um, implicarea Parlamentului European a fost posibilă la un nivel oportun. Avem nevoie de o planificare coerentă a propunerilor individuale și, de asemenea, trebuie să stabilim cu claritate că Convenția privind capitalul, calitatea și lichiditățile în sectorul bancar, uh, documentul G20, este consolidat și măsurile anticiclice, precum și cele relevante din punct de vedere sistemic al băncilor, sunt definite în mod corespunzător vom solicita, în contextul cere de 3 și cere de 4, să existe o evaluare a riscurilor și, de asemenea, trebuie să existe un studiu privind efectele care să nu se reducă la sectorul bancar, ci aceste efecte trebuie să fie analizate la nivelul economiei reale. Ca reacție la criză, nu trebuie să uh, considerăm că ideile Basel II uh, nu trebuie analizate temeinic. Trebuie să găsim un echilibru corect. Nu trebuie să ne îndoim de necesitatea acestuia. Avem nevoie de o abordare coerentă și trebuie să ținem cont de legislațiile și propunerile legislative relevante. Pentru că obiectivul nostru trebuie să fie ca uh, băncile să uh, își îmbunătățească politica astfel încât economia să se redrestreze. Și, de asemenea, modalitățile de finanțare uh, în contextul european și pe relația Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să fie îmbunătățite. Doresc ca acest raport de inițiativă să fie împălțit în două părți, o parte politică și rezultatele și provocările aferente și o parte care să se axeze pe conținut și anume să se răspunde la toate întrebările de conținut care au rămas deschise și trebuie clarificate. La modul general vom avea o definiție a capitalurilor și lichidităților uh, reformată aceasta se va... Uh, și trebuie să mai discutăm uh, la modul în care vom configura lucrurile și trebuie să discutăm despre calendar. Definițiile privind capitalul trebuie să includă o componentă privind riscurile, pentru că acesta este o învățătură pe care am tras-o de pe urma crizei. Uh, trebuie să discutăm și despre prime în contextul cerințelor de capital, cu toate că criza a fost o criză a lichidităților, de aceea trebuie să găsim un echilibru între capitalul propriu și chestiunile referitoare la lichidități un leverage ratio fără um, o asumare a riscurilor și o evaluare a acestora nu este posibilă. De asemenea, trebuie să fie consolidate măsurile uh, care se vor lua în cazul uh, unor riscuri excesive. Trebuie să se distingă între uh, strategiile bancare. One size fit approach nu este drumul corect. Trebuie să uh, avem modele diverse bancare. Acestea au creat stabilitate în Europa și în timpul crizei și acestea trebuie păstrate în continuare. Relațiile între uh, lichidități, interacțiunea dintre acestea trebuie să fie păstrată, însă relația aceasta trebuie examinată în continuare. Măsurile de tranziție sunt importante pentru a se trece de la uh, regulamentul vechi la cel nou în ceea ce privește capitalul. Domnul Clintz a abordat acest lucru, a existat un workshop al comisiei, au uh, fost purtate și niște consultări, uh, s-au dat 135 uh, de răspunsuri și această consultare și rezultatele acestea ar trebui să fie introduse în raportul de inițiativă. Este vorba despre subiecte precum standarde pentru lichidități, definirea capitalului propriu, leverage ratio, reducerea uh, riscurilor privind uh, părțile opuse, uh, riscurile relevante sistemice și cred că în, trebuie să ne folosim de acest raport de inițiativă pentru a ne stabili și obiectivele politice. De multe ori uh, apar întrebări care rămân deschise, acestea sunt transmise către Comisie și către Comitetul Basel și, de asemenea, către statele naționale. Uh, ele nu sunt exprimate întotdeauna suficient de clar. Cea mai importantă etapă pentru propunerea legislativă uh, va ajunge probabil la sfârșitul anului în Parlament. Noi atunci vom reuși să uh, avem niște rezultate și vom consolida și poziția coordonatorului. Cum arată calendarul? prima dezbatere, 26 aprilie, o audiere pe 3 mai. La audiere va participa un reprezentant al băncilor de retail, secretarul general al Comitetului Basel, un reprezentant al OECD și alți reprezentanți Proiectul de raport va fi prezentat pe 20 mai, cel târziu pe 1 iunie, iar termenul limită pentru amendamente este 28 mai. Discuțiile despre amendamente 21-22 iunie. Reconsiderarea amendamentelor. Astfel încât vom încheia întâi discuțiile despre CRD3 și după ce vom finaliza acest capitol. Uh, în Econ, în septembrie, vom decide asupra acestui lucru, iar votul în plenară va avea loc în octombrie. Aceasta este propunerea actuală. Nu uh, dorim să creăm concurență între noi, ci să uh, creăm anumite legături între directive și obiectivele noastre politice și întrebările rămase deschise. Rog pe toată lumea să aibă o atitudine și să acționeze, să participe cât se poate de activ în ceea ce privește um, acest raport de inițiativă. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Uh, voi da cuvântul acum raportorilor fictivi, domnul Pullman, uh, nu mai este în sală, atunci trecem la domnul Palț. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește cele de 3 și cele de 4, uh, mai discutăm despre aceasta, în ceea ce privește cele de 4 nu avem încă propuneri concrete. Din punctul meu de vedere, lucrurile la care se gândește comisarul de resort în acest moment merg pe o direcție greșită. Uh, mai ales uh, ținând cont de definiția strictă a capitalului propriu, pe de altă parte ținând cont de definiția capitalului uh, propriu uh, și a celui străin care ar putea avea rezultate negative. Trebuie să încheiem consultările care au început. S-a vorbit despre uh, anumite cerințe de capital care nu vor mai fi date în prezent. Uh, Um, cerințele de capital privind societățile de acțiuni nu vor mai fi aceleași ca până acum, vor apărea probleme uh, de natură juridică între instituții. De aceea, măsurile ar trebui uh, să fie luate astfel încât cerințele de capital să fie oarecum limitate. Pe de altă parte, chiar dacă nu analizăm aici detaliile uh, prezentate de comisie, pentru că nu le cunoaștem, cred că uh, această rată de îndatorare a capitalului este o idee proastă, pentru că această rată de îndatorare este în contradicție cu concluzie Basel II. Nu ne... Trebuie să solicităm o abordare concretă și sustenabilă și, de asemenea, să introducem niște măsuri clare. Această rată de îndatorare uh, și introducerea acesteia va promova doar riscurile și va face acele produse financiare și instrumente financiare uh, atractive care în prezent sunt considerate periculoase. Pe de altă parte, efectele cele de 3 uh, trebuie să ne fie clare și în, până nu ajungem la niște rezultate concrete, nu trebuie să trecem mai departe la cele de patru. Haideți să vedem cât de departe ajungem cu măsurile luate până în prezent, să vedem unde implementarea este deficitară pentru a merge apoi mai departe. Ceea ce am realizat uh, trebuie să fie clar și trebuie să vedem cum reacționează piața. Avem nevoie de o evaluare corespunzătoare. De aceea, cred că abia pornind de la această, acest studiu de impact, cuprinzător, trebuie să hotărâm dacă mergem mai departe cu această temă, dacă trecem la cele de patru. De aceea susțin întru totul ceea ce a spus domnul Caras. Mulțumesc! Încerc să văd dacă mai există raportori din umbră. Gunnar Hockmark? Nu? Uh, Vicky? Mulțumesc. Am și eu câteva idei pe cer de 4 și cer de 3 în legătură cu necesitatea unor standarde la nivel internațional pentru a avea în vedere efectul cumulativ al tuturor cerințelor de capital pentru bănci. Documentul de consultare și documentul de lucru al comisiei spun câteva lucruri importante pe care trebuie să le avem în vedere. Definirea capitalului, uh, rata de îndatorare, uh, produsele derivate, capitalul contraciclic, băncile și sistemice și bineînțeles că acest lucru se leagă și de fondul de redresare propus pentru Europa și, bineînțeles, manualul unic. Nu este vorba de o lege separată care se leagă de aceste lucruri. Bineînțeles că la bază se examinează încă impactul anumitor măsuri pentru a începe cu lichiditățile. În criza financiară a început ca o criză a creditelor, însă a ajuns o criză a lichidității. Am văzut că instituțiile financiare trebuie să aibă active lichide. Și acum ne întrebăm ce fel de active de acest tip. În momentul actual este un fel de cerc vicios. Cu cât uh, băncile dețin datorii guvernamentale, se, cere, se creează o cerere pentru datorii guvernamentale și am văzut că multe guverne cresc această datorie guvernamentală. fără să se gândească la, acest, la impactul asupra pieței, pieței financiare. În legătură cu o rată de îndatorare generală, trebuie să avem Uh, în vedere faptul că prima directivă CRD nu uh, ținea cont de întregul nivel al îndatorării. Existau datoriile pe ipoteci și uh, mai multe aspecte complexe care nu erau avute în vedere. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că unele riscuri sunt mai puțin riscante decât altele și pentru aceste cazuri este mai acceptabil să uh, îndatorezi un capital. Uh, atunci când cumperi un imobil, uh, face mai mult sens să uh, te îndatorezi decât atunci când cumperi o mașină. Uh, uh, riscul de îndatorare mi se pare un instrument destul de uh, general care nu se aplică tuturor situațiilor. Există și o preocupare generală că nu avem standarde de contabilitate la nivel global. Deci ce fac băncile într-o jurisdicție poate să fie interpretat total diferit în altă jurisdicție, în absența acestor standarde de contabilitate. În legătură cu definiția capitalului, aceasta trebuie să o avem ca prioritate pentru că în cer de trei cerem băncilor să crească capitalul și cu toate acestea nu este clar, clară definiția capitalului. Uh, normal ar fi fost ca capitalul să acopere uh, pierderile într-o perioadă de recesiune. O datorie subordonată pe termen lung, însă nu a fost înregistrată nicio pierdere. Avem, avem situații în care uh, banii contribuabililor au intrat în bănci pentru a acoperi pierderile, atunci când cei care trebuiau să acopere aceste pierderi nu și-au asumat pierderile respective. Există în momentul actual o incertitudine în uh, comunitatea bancară în legătură cu tipul de capital pe care încearcă să-l acumuleze și această incertitudine nu ajută la restructurare. În ceea ce prive, privește uh, capitalul contraciclic, este prudent să ai rezerve uh, pentru vremurile rele. Însă, din nou, uh, se aplică regulile de contabilitate. Acest lucru poate să ducă la uh, un fel de creditare bazată pe modele. Dacă privim situația din trecut pentru a aplica în viitor, am putea crea noi uh, efecte balon în viitor. Există anumite formulări care privesc instituțiile financiare de importanță sistemică. Știu că ni s-a părut problematic să definim ce reprezintă o asemenea instituție uh, de importanță sistemică. Trebuie să ne gândim nu doar la bănci, ci și la alte instituții financiare și mari actori pe piețele financiare care ar putea să prezinte riscuri în viitor. În ceea ce privește capitalul omologilor, părților omologe, dacă există case de compensare, trebuie să privim și acest subiect ca o prioritate pentru că există companii în piața de produse derivate care așteaptă o definiție în legătură cu tipul de capital. Îmi cer scuze pentru durata intervenției. Stimați colegi, suntem foarte în urmă cu timpul și acest lucru mă îngrijorează pentru că avem câteva subiecte foarte importante. De aceea nu vă întrerup, însă vom ajunge la o criză de timp așa încât vă rog să fiți cât mai succinți posibil. Și pentru a da un exemplu, nu voi lua cuvântul acum, spun doar că sunt de acord cu ceea ce s-a spus deja, în special în ceea ce privește uh, activele istorice. Udo, îți dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar dacă mi-ați spus că trebuie să fiu cât se poate de succint, uh, voi lua cuvântul Vreau să-i spun două lucruri din punctul nostru de vedere raportorului. Una se referă la modul de a proceda. Noi susținem întru totul ideea sa de a lucra acum și nu abia atunci când reiese de la conferințe internaționale care nu au un mandat internațional, așa cum avem noi ca legiuitor, Uh, deci nu după ce avem rezultate de la alții. Noi vrem acum ca Parlament European să spunem că acest lucru este necesar, că activitatea Basel este una grozavă și că îi susținem. În ceea ce privește conținutul, da, există anumite greutăți și probleme pe care le-au abordat unii dintre colegi. Există anumite probleme referitoare la modul în care uh, funcționează um, piața de capital europeană, uh, respectiv cea americană, Există de asemenea anumite impedimente în ceea ce privește faptul că instituțiile noastre financiare sunt construite conform unor diferite uh, structuri uh, și tradiții și lucrează în mod diferențiat, însă, spre deosebire de, alt, de anumiți colegi de aici, nu cred că trebuie să uh, dăm totul la o parte. Pentru că dacă este să facem acest lucru, atunci vom ajunge la un lucru pe care nu ne-l dorim. Și anume, vom lăsa să decidă Comitetul Basel uh, uh, și să ia deciziile referitoare la instituțiile noastre financiare. Și noi nu vrem să procedăm așa. Să vă dau un exemplu. Atunci când spunem că definiția de capital este una controversată, și ne referim aici la um, exemplul um, german, care provoacă mereu controverse referitor la depozite, uh, trebuie să avem o atitudine referitor la acest lucru. Trebuie să vedem ce s-a spus în Comitetul Basel, uh, să vedem că s-a diferențiat între anumite forme specifice uh, și anumite tipuri de institute care sunt mai apropiate de clienții mici și să vedem pe cine dorim să susținem. Și trebuie să găsim răspunsuri corespunzătoare. Același lucru este valabil și pentru rata de îndatorare. Nu vrem să avem solicitări, ci să găsim răspunsuri și susțin faptul că această funcție anticiclică de tampon a uh, sectorului bancar trebuie consolidată Există numai exemple bune în acest sens. Doresc să închei acum pentru a nu uh, lua prea mult din timp. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Clute. Mulțumesc, domnule Clut. Mulțumesc, voi fi și eu cât se poate de succint. În primul rând, subliniez și eu un lucru și anume nu trebuie, uh, trebuie să fim cât se poate de precauți, să lucrăm cu atenție, acest lucru este cât se poate de clar, însă cred că trebuie să ajungem în fine la o soluție, pentru că uh, nu putem pierde pur și simplu timpul și să tergiversăm lucrurile. Acest lucru nu este bine văzut de alegătorii noștri. În al doilea rând, vreau să subliniez un lucru, o propunere a domnului Caras referitoare la um, comportamentul prociclic, respectiv anticiclic, uh, se pune întrebarea în ce măsură comportamentul prociclic de la Basel 2 um, se referă la construcția pe care o avem noi în prezent, pentru că în situațiile de criză creditele uh, sunt mai riscante. Asta înseamnă că în situațiile de criză, când este nevoie de credite, uh, ratele de credit și ratele de capital propriu uh, trebuie sporite. În felul acesta, lichiditățile sunt limitate și trebuie să ne întrebăm dacă nu este nevoie de o contramăsură în acest sens. Deci trebuie să analizăm, să vedem dacă nu există alte baze uh, măsurabile de evaluare pentru ca din acest, pentru a putea ieși din această structură prociclică în context de criză. Mie mi se pare acesta un element important. Și cu aceasta îmi închei eu uh, intervenția. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mr. Kemper, you the Greens. Domnule Kemper, din partea verzilor, aveți cuvântul? Aveți cuvântul. De ce mă întreb? Mă întrebați. Pentru că unii au ridicat mâna și eu dau primul rând cuvântul raportorilor din umbră. Deci aveți cuvântul din partea verzilor. Aș dori să vorbesc despre câteva elemente de conținut, să revin la prezentarea lui Hocmar Carax și faptul că raportul său, din perspectiva verzilor, are o importanță capitală pentru că permite Parlamentului European să prevadă negocierile Comitetului de la Basel. Deci, pentru o dată, anticipăm uh, reglementările și nu le transpunem pur și simplu fără de a avea un cuvânt de spus. Trebuie să uh, profităm de acest raport de inițiativă și ne bucurăm că este responsabilitatea domnului Caras, care cunoaște acest subiect, de, are o autoritate suficientă pentru a impune Uh, cuvântul Parlamentului uh, cuvântul Parlamentului European în exterior. Acest raport va face obiectul unui compromis între uh, marile grupuri politice și cu cât mai puternic acel compromis, cu atât mai puternică vocea noastră în exterior pentru a afecta regulamentul. În legătură cu fondul, fără, fără a intra în detalii, cred că ar trebui să uh, în afară cazului în care am înțeles greșit cadrul fixat pentru acest raport, trebuie să vorbim despre marile principii politice, aspectele contraciclice, efectul de îndatorare global, raportat la asocierea de fonduri proprii, definirea capitalului și așa mai departe. Trebuie impuse repere politice, însă mă gândesc și la câteva puncte extrem de importante în dezbatere. Să mergem până la definirea unei poziții mai tehnice a Parlamentului. Nu înseamnă că trebuie să acoperim întregul uh, câmp al de 4 și negocierile în legătură cu uh, exigențele de fonduri proprii, însă dacă ajungem până acolo unde avem un acord uh, în principiu politic, și ajungem la uh, susținerea unui punct de vedere al Comisiei, uh, vom fi făcut un pas înainte în recunoașterea efectului Parlamentului European în arhitectura instituțională. Pe fond, noi suntem în favoarea a numeroase elemente care au fost deja menționate în ultimele săptămâni și luni la Basel în special dorința de a reduce caracterul prociclic al reglementărilor. Suntem și pentru unele, ex, unele exigențe de fonduri proprii asociate riscului, riscuri care trebuie să fie mai bine măsurate, însă trebuie să existe, suntem favorabili și unui uh, nivel de îndatorare global. Ar putea să pară superflu în momentul în care introducem un efect, un nivel de îndatorare, noi credem că avem nevoie și de un nivel de îndatorare și de un nivel de îndatorare global. În măsura în care în Europa uh, vom avea dificultăți uh, la definirea instituțiilor prea mari pentru a falimenta, ceea ce a fost utilizat în Statele Unite nu poate fi transpus în Europa, pentru că modelul bancar din Statele Unite nu este asemănător, nu este același cu modelul european, începem să ne întrebăm cum putem limita cel mai bine expunerea unei anumite bănci sau alteia la un ansamblu de riscuri Uh, riscuri care sunt acoperite de cerințele de capital. Există un nivel de îndatorare global și suntem pentru ca aceste două tipuri de reglementare, efectul de îndatorare global și uh, particular, să se ajusteze fie, la fiecare risc. De asemenea, trebuie să fim atenți pentru ca definiția riscului asociat uh, portofoliului de tranzacționare să uh, fie avut în vedere. Acolo trebuie să se reechilibreze felul de um, notare și măsurare a riscurilor în portofoliul de tranzacționare. Aici punem noi accentul din partea grupului verzilor. Uh, Hockmark. Mulțumesc, Gunnar Hockmark. Uh, mulțumesc pentru răbdare. Nicio problemă, pentru că și eu sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus, cu mult dintre ce, multe dintre cele spuse. Susțin strategia raportorului în ceea ce privește discuția și nevoia unui uh, unei valori de impact pentru a înțelege consecințele noastre, eh, acțiunilor noastre. În această comisie vorbim deseori de necesitatea unei finanțări mai bune pentru IMM-uri. Și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când discutăm de cerințele de capital. Pentru că nu trebuie să facem contrariul. Acest lucru ar afecta negativ economia reală. Cred că trebuie să ne aducem aminte că există diverse tipuri de riscuri. Și există acum o tendință să se vorbească mai mult de rata de îndatorare și nu atât de analiza de risc. În ultima discuție am plecat de la expresia că băncile europene sunt subcapitalizate. Este o afirmație destul de dificilă pentru că eh, implică, că, implică o idee că există un nivel optim de capitalizare. Însă acest lucru depinde de foarte mulți factori. Întotdeauna putem spune că cu cât mai capitalizate sunt băncile, cu atât mai bine. O perspectivă foarte restrânsă. Însă, acest lucru duce la riscul că aceste bănci, prin supracapitalizarea lor, subcapitalizează economi- economia. Este nevoie de uh, investiții. Strategia 2020 sublinează necesitatea de a finanța noile inovații. Și cu cât mai capitalizate sunt băncile, mai puțin capital va exista pentru investiții. Investiții uh, cruciale pentru stabilitatea financiară și economică a culturii europene. Să nu uităm acest lucru, pentru că altfel uh, vom pierde locuri de muncă și dezvoltare și stabilitate financiară. Trebuie să ne amintim că amenințarea principală de astăzi la adresa stabilității financiare a economiei europene este, sunt deficitele în, în finanțele publice. Femeiul a arătat acest lucru zilele trecute. Există unele state care nu au cerință de capital asupra băncilor și, cu toate acestea, rezolvă problema stabilității, stabilității financiare. Trebuie să avem o serie de activități pentru a ajunge la un uh, scop. În final, atunci când discutăm consecințele unor cerințe crescute de capital, trebuie să vorbim în sens mai larg. Vorbim despre bănci acum, însă vorbim și de societăți de solvabilitate și de asigurare. Aici există alte prevederi și la industria de asigurări. Uh, nu știu dacă exista o problemă, însă Uh, acum introducem cerințe din ce în ce mai mari. Uh, și atunci când punem împreună toate aceste măsuri, uh, se poate ajunge la o situație în care deciziile politice nu lasă suficient capital economiei reale și investițiilor. Atunci când vorbim, trebuie să vorbim despre o evaluare de impact și să vedem lucrurile în context mai larg, pentru că trebuie să avem în vedere felul în care economia poate să beneficieze. Mulțumesc. Arlin, ai cuvântul acum. Uh, Voi fi succintă pentru că suntem în întârziere, dar <clears throat> cred că vreau să susțin abordarea raportorului nostru, domnul Caras. Cred că experiența CRD3 arată că este foarte important să avem un raport din proprie inițiativă, să avem audieri, să avem o evaluare de impact și toate aceste lucruri sunt făcute uh, pentru că așa ne asigurăm că Parlamentul și această comisie dau un mandat comisiei pe baza acestei analize solide ca să decide ce abordare ar trebui să aibă pe, uh, ce cele de patru, înainte să ajungem la deciziile privind bazelul. Deci, salut abordarea raportorului și o susțin în ce privește legătura pe care o are cu cele de trei. Nu vreau să repet ce s-a mai spus, dar cred că, evident, vom examina posibilitatea de a susține elementele cheie de reformă propuse la summitul G20. Avem responsabilitatea să facem acest lucru în Europa din punct de vedere al uh, prevenirii exceselor sistemice, avem problema lichidității sistemului și, evident, um, măsuri prociclice care apar deja în cadrul actual. Deci, cred că e un raport foarte important. Sunt foarte interesată să văd rezultatul discuțiilor și a schimbului de opinii și audierilor cu experții pe care vom avea în acest domeniu, pentru că cred că noi suntem cumva în prim planul acestei chestiuni și trebuie să fim uh, reactivi mai degrabă decât să fim proactivi. Deci susțin raportorul. Președintele, mulțumesc. Cred că obținem unanimitate pe acest punct și ultimul vorbitor, uh, domnule Caras, mai doriți să luați cuvântul? Nu ascultă, domnul Caras. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mai abordez un subiect, și anume cel uh, regional doresc să introduc uh, acest aspect privind regionalitatea în dezbatere, pentru că este foarte important să avem un studiu de impact, să îl solicităm. Iar în acest studiu de impact trebuie să examinăm dacă aceste noi măsuri influențează în mod egal regiunile Europei la discuția privind cele de trei am discutat despre acest lucru și trebuie să o facem și în acest context, pentru că dacă măsurile devin prea stricte, atunci trebuie să vedem dacă pentru anumite regiuni din Europa de Est, din Europa Centrală, nu se ajunge la anumite dezavantaje. Noi, în Europa de Est, suntem de părere că criza ne-a afectat foarte puternic, însă sectorul bancar nu a fost afectat atât de puternic. Deci eh, creșterea de capital din Europa Centrală și de Est nu a fost atât de necesară precum în Europa de Vest. Băncile uh, au încheiat uh, bine anul financiar, au ajuns la rezultate bune și putem observa că în Europa de vest, de exemplu, piețele au greutăți mai mari. Există un deficit de lichidități și uh, IMM-urile se confruntă cu uh, dificultăți în ceea ce privește accesul la credite. Iar dacă noi vom face aceste măsuri și mai stricte, atunci creditele vor fi obținute cu și mai multă dificultate, iar uh, statele din uh, Europa de Est și Centrală vor avea un acces și și mai uh, limitat către credite. De aceea, dacă este să solicităm un studiu de impact de la Comisia Europeană, atunci aș dori ca și acest aspect să fie analizat, și anume care sunt efectele acestor măsuri asupra regiunilor europene. Mulțumesc! Okay, thank you. Um, we're running about... În regulă, mulțumesc. Suntem cam cu 40 de minute în întârziere. Domnule Caras, simțiți nevoia să mai luați cuvântul? Nu? Cred că uh, calendarul a fost deja uh, spus de raportor, dar o să-l uh, transmitem tuturor membrilor. Putem trece la punctul 5 pe ordinea de zi, remunerarea directorilor societăților cotate la bursă și politici de remunerare în sectorul serviciilor financiare și raportor este domnul Said El Kadraoui. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, acest raport privind politicile de remunerare în societățile cotate la bursă și în sectorul serviciilor financiare este limitat din motive procedurale. Deci trebuie, e vorba de muncă de precizie, am avut discuții cu diversi colegi și sunt uh, deschis către discuții constructive uh, ca să clarificăm uh, cât de cât amendamentele. Evident, o să avem dezacorduri pe unele puncte, dar am sentimentul că vom reuși să ajungem la un consens și anume că această problemă uh, legată de remunerarea excesivă trebuie abordată. Este o parte foarte importantă a unei dezbateri mai largi despre modul în care o companie publică sau o companie de servicii financiare ar trebui să fie condusă și să funcționeze corespunzător. Înțeleg că de la Comisie va veni o carte verde pe acest subiect, care să se concentreze pe sarcinile bordului directorilor, al managementului riscului, cum se organizează managementul riscului, rolul auditorilor externi, a supervizorilor financiari și guvernanță corporatistă în general în instituțiile financiare. Toate aceste lucruri vor fi abordate în următoarele săptămâni și ar trebui să ducă la noi legi lucru pe care îl susțin și eu în raportul meu. Criza financiară, dragi colegi, ne-a arătat slăbiciunile din sistemul nostru și acum folosim uh, reglementări ad hoc pentru a rezolva problemele care apar noi cerințe de capital pentru bănci, uh, stabilirea unei autorități europene de monitorizare. Sigur, toate acestea sunt măsuri structurale importante, însă, în același timp, Trebuie să luăm măsuri uh, în legătură cu modul în care băncile sunt conduse efectiv. Managementul riscului este crucial, evident, fie că e vorba de instituții financiare sau de societăți cotate la bursă. Vorbim de acorduri de procedură care determină politica de remunerare și încercăm să excludem riscurile pe cât posibil. De asemenea, trebuie să garantăm transparența și uh, Cred că asta ar trebui să fie verificată de uh, supraveghetorii, de autoritățile de supraveghere financiară. Noi voi intra în amănunte aici. Uh, Comisia a mai avut unele inițiative anul trecut, unele, multe dintre ele pași în direcția cea bună și cred că am ajuns la un punct Uh, în care avem nevoie de măsuri concrete și obligatorii, de hotărâri obligatorii pentru toată lumea. De asemenea, am uh, examinat raportul doamnei McCarthy privind uh, cerințele de capital. Sunt lucruri interesante acolo. Procentajul modul în care pachetele totale de compensare financiară sunt uh, Uh, examinate și de asemenea sunt și alte lucruri cruciale. Cred că trebuie să dăm acționarilor un rol mai mare în a determina, în a hotărâ dimensiunile pachetelor de compensare, pachetelor financiare, așadar, pentru directorii societăților cotate la bursă, ar trebui să existe un comitet de compensare, un așa numit comitet de compensare sau de remunerare și cred că managementul uh, uh, riscului ar trebui să fie Uh, aprobat uh, în prealabil și ar trebui să existe proceduri de rezolvare a conflictelor atunci când ele apar între uh, unitățile de management al riscului și unitățile operaționale. Aceasta ar trebui de asemenea să fie aprobat de Autoritatea Financiară de Supraveghere. Cred că suma um, remunerației ar trebui să fie uh, Uh, determinată în uh, funcție de uh, scopurile și țintele pe termen lung. De asemenea, aș vrea să susțin o ideea unei împărțiri rezonabile a remunerațiilor în cadrul unei companii. Cifrele arată că din anul 2000 primele plătite managerilor de top au crescut exponențial față de sumele primite de ceilalți angajați, să așa numitele uh, strângeri de mână aurite sau parașute aurite, de așadar plăți care se fac uh, acestor uh, manageri când pleacă din firmă. Și pentru a încheia, mai întâi există multe lucruri care sunt deja incluse în directiva privind cerințele de capital și cred că în anumite Uh, zone, rolul uh, supervizorilor financiar trebuie să fie întărit și acest lucru trebuie făcut prin intermediul unei legi sau prin legi și cer Comisiei să, Europene să aibă uh, inițiativele necesare aici pentru a ne asigura că uh, toate companiile se organizează și au o remunerație potrivită. De asemenea, cred că există și uh, principiul name and shame, uh, atunci când unele companii nu se supun acestor uh, principii. Uh, de asemenea, mai am câteva lucruri, uh, câteva comentarii mai degrabă politice, dar care au legătură cu raportul în general. De exemplu, încercarea de a introduce o taxă europeană asupra primelor plătite și discuțiile care au acum loc la FMI în ce privește o taxă internațională uh, impusă băncilor. Mă voi opri aici pentru că vreau să cunosc reacțiile colegilor și sunt dornic să cooperăm pe această temă. Președintele, doamna Bols, mulțumesc. Domnul Hengrengt uh, a spus că vrea cuvântul și ceilalți raportori din umbră de asemenea vreau să spună dacă vor să ia cuvântul. Domnul Haglund, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului pentru o activitate foarte interesantă. Este un subiect foarte important și care uh, aș zice că uh, este și un simbol pentru cât de departe poți să mergi cu populismul uh, politic. Deci cred că trebuie să avem aici un echilibru. E nevoie să luăm măsuri pentru a reglementa remunerația, remunerarea în acest domeniu, dar, pe de altă parte, cred că să nu ajungem într-un punct în care noi politicienii să reglementăm chestiuni interne eh, ale unor companii și care n-ar trebui să ne eh, preocupe pe noi. Eh, salut abordarea raportorului și deschiderea de a negocia cu raportorii din umbră și sunt convins că vom găsi o soluție comună pe multe dintre aceste probleme. Câteva comentarii scurte pentru că nu avem prea mult timp. Cred că raportul în general este bun, sunt câteva elemente cu care nu pot fi de acord unde, de exemplu, subliniem uh, faptul că remunerarea a fost una dintre principalele cauze ale crizei financiare. Cred că aceasta este o exagerare. Nu cred că ar trebui să vorbim despre un fond de asigurare, ci mai degrabă un fond de stabilitate. Nu sunt convins că reprezentanții sindicatelor ar trebui să ia parte la discuțiile prin politicile de remunerare Nu cred că ar trebui să ne uităm la diferența între cea mai înaltă, cel mai mare salariu și cel mai mic salariu într-o companie. Cred că asta este o chestiune internă pe care compania trebuie să și-o determine singură și personal nu sunt convins de uh, acest procentaj uh, care să stabilească limita uh, prima fiind un maxim în procente din un venit anual în ce privește băncile, trebuie să nu uităm că nu toate băncile sunt uh, companii listate la bursă. Sunt multe bănci în țările nordice care funcționează ca niște fundații, deci nu toate aceste lucruri se pot aplica, de exemplu, sectorului bancar uh, din țările din Europa de Nord. Eu personal nu cred în această taxă pe prime, deci sunt uh, unele lucruri care sunt sigur că au nevoie să fie amendate, dar sunt convins că există posibilitatea de a obține un document bun care să sublinieze principalele provocări în legătură cu remunerarea și pe aceea să ne uităm sincer în oglindă și să înțelegem cât vrem să reglementăm în acest domeniu ca să avem uh, totuși oameni bine remunerați în acest sector și să nu facem acest lucru uh, din motive populiste din cauza crizei prin care trecem acum. De personal, cred că acum nu avem poate cel mai bun echilibru între aceste două chestiuni și mai avem lucruri de rezolvat, dar sunt sigur că vom obține în final un raport foarte bun. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Kempfer. domnul Canfin. Uh, da, aprob în general uh, abordarea și tonul raportului colegului nostru și voi fi în dezacord uh, cu ceea ce tocmai a spus colegul meu din grupul liberal și anume că remunerarea nu e decât o chestiune internă a fiecarei societăți. Cred că de la un anumit punct în care aceste societăți reprezintă un sistem, pentru că nu mai vorbim de o singură companie, ci de remunerare a unui întreg ansamblu de companii și de modul în care este uh, decisă și după ce criterii evoluează. Deci, pornind de la acel punct, vorbim de chestiuni care sunt strict politice, la fel cum în cea mai mare parte a țărilor europene există fie prin uh, lege, fie prin uh, negociere colectivă, reguli publice care definesc evoluția salariilor, salariul minim și așa mai departe, atunci nu e niciun motiv uh, să consider că pentru că e vorba de remunerarea directorilor, atunci nu e o politică atâta vreme cât remunerarea salariaților de rând este o chestiune politică. Sigur, important, treaba noastră nu este să fixăm această remunerare, ci regulile, arhitectura legislativă, care să permită actorilor pieței, acționarilor, conducătorilor să de întreprinderi să negocieze în acest cad, cadru stabilit de politicieni. Din acest punct de vedere, susțin raportorul și eventualele propuneri legislative care ar putea veni din partea Comisiei în acest domeniu. Trei comentarii foarte scurte. Prima are legătură cu faptul că acționarii trebuie să poată defini, vota sau respinge uh, remunerarea uh, directorilor, fie că e vorba de o regulă de bună guvernanță, trebuie dată această putere acționarilor pentru că asta crește transparența deciziilor. Pe de altă parte, partea variabilă a remunerării trebuie limitată, dar ea trebuie să fie condiționată de o serie de criterii care nu pot fi decât criterii financiare. Adesea se face distinția între modul de guvernanță corporatistă european și cel american. Și se spune că în modelul european se mai, iau, se mai luau în considerare și alte criterii decât cele financiare. Cred că noi am regresat în ultimii ani și cred că este important să mai reintroducem și alte criterii de responsabilitate socială, de mediu, în fixarea, în evaluarea și stabilirea părții variabile a remunerării acestor directori. Uh, în acest sens am depus o serie de amendamente, însă tonalitatea generală a raportului mi se pare una bună. Doamna președinte, mulțumesc, Vicky. O să încerc să vorbesc cât mai pe scurt de această dată. Mulțumesc foarte mult raportorului, am avut o discuție bună săptămâna trecută, sunt de acord cu multe lucruri pe care le spune, deși evident nu chiar cu toate, sunt foarte bucuroasă că examinează dezbaterea corporatistă mai largă și nu doar problema remunerării. E un raport foarte bun de la OECD, care e scurt, dar explică diferența între riscurile pe care ți le iei numai pentru instituția ta și pentru balanța ta contabilă și riscurile pe care ți le asumi și pe aia le distribui. Și ideea este că remunerația mea se bazează pe uh, riscurile pe termen lung și pe performanța pe termen lung. Așadar, aici nu e vorba doar de guvernanța corporatistă internă a băncilor, ci de auditorii interni și externi și aceste lucruri sunt utile. E foarte bine că ați examinat rolul uh, autorității de supraveghere în Marea Britanie, de exemplu. Acum aceștia uh, au interviuri cu uh, potențial membri ai bordului înainte ca ei să devină practic membri ai bordurilor instituțiilor financiare. Deci, iarăși, mi se pare un lucru care ar putea fi extins în Europa. Cred că trebuie să avem o abordare proporțională. Sunt anumite instituții financiare care sunt atât de mici încât n-ar avea sens să aibă un comitet de management al riscului complet uh, separat. Deci haideți să facem diferența între companiile mici și cele mari și din nou, haideți să gândim global și nu doar european există riscul că dacă doar la nivel european se stabilesc anumite taxe și impozite, atunci oamenii se mută în altă parte cu afacerile, dar riscurile rămân tot uh, pe teritoriul nostru. Mulțumesc foarte mult, doamna Bauls. Mulțumesc și eu uh, aș fi dorit să intervin, dar uh, nu cred că o să o mai fac acum. O să am doar niște amendamente. Domnule raportor, mai doriți să spuneți ceva pentru a încheia această discuție? Foarte pe scurt, uh, iau note de tot ce s-a spus, le mulțumesc colegilor pentru comentarii, sunt nerăbdător să primesc amendamentele lor. și Sunt sigur că vor fi uh, multe amendamente constructive și putem să ne întâlnim, să discutăm, să vedem unde suntem de acord și unde nu. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru amendamente este 10 mai și pe 1 iunie vom avea uh, examinarea amendamentelor și pe aceea vom vota pe 22 iunie. Și iarăși e un raport care teoretic ar trebui să intre în plenara din iulie. Să vedem dacă reușim, dacă nu va fi o agendă foarte plină deja. Putem trece la punctul 6 de pe agenda, ordinea de zi, care este reglementarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, platformele de tranzacționare anonimă, așa numitele dark pools, este un prim schimb de opinii asupra unui raport din proprie inițiativă. Raportorul este Kay Swinburne. Kay, te rog. And I appreciate... Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru această șansă de a avea acest prim schimb de opinii care este cât se poate de necesar. Am uh, fost uh, felicitată pe marginea raportului meu Swimming Pool uh, de câțiva membri, așa încât haideți să vedem care va fi acest, rezultatul acestui raport. Am auzit mult despre MEFID, uh, aceste instrumente uh, de piață financiare și uh, ele sunt necesare pentru a reglementa funcționarea piețelor. De asemenea, trebuie să ține cont de toate perspectivele care există pe piață. MEFID au fost acceptate în, în noiembrie 2007 în contextul simplificării. Trebuie să reținem un lucru și anume, revizuirea MEFID anul viitor, deci la trei ani de la data implementării, introducerea MEFID a uh, coincis cu o perioadă de instabilitate pe piață, cea mai mare care a existat până acum. Au fost uh, acumulate informații referitoare la impactul MEFID, precum și la impactul crizei. Pentru a spori uh, competiția, trebuie să creștem stabilitatea pe piețele financiare. regulile privind concentrația trebuie să fie îmbunătățite astfel încât platformele um, de tranzacționare să fie uh, îmbunătățite. Trebuie să avem uh, o armonizare mai bună a piețelor financiare europene. Acest raport se va concentra asupra infrastructurii de piață, în special asupra diverselor platforme de tranzacționare. Se va axa pe transparența regulilor și pe excepții și trebuie să se realizeze o evaluare pentru a stabili care sunt cele mai bune standarde introduse de către MIFID. Trebuie să vedem care sunt mecanismele de țară cel mai bine utilizate și implementate pentru ca și protecția să fie dată și corespunzătoare. În contextul crizei au uh, apărut uh, necesare o serie de alte schimbări care se referă și la tehnologie și la uh, tranzacționarea algoritmică electronică și, foarte important, este nevoie de mai multă transparență în acest domeniu și de reguli specifice. În această nouă eră tehnologică este nevoie de mai multă transparență, iar raportul va examina uh, utilizarea acestor dark pools în acest context și va vedea care sunt excepțiile uh, necesare. volumul uh, tranzacțiilor a fost uh, finalizat fără însă să fie dată suficientă transparență, deci în întuneric, de unde și termenul de dark pools. Este uh, nevoie de facilități multilaterale de tranzacționare, așa numitele MTFs, și, de asemenea, prin utilizarea acestor tranzacții și a produselor OTC, se ajunge la crearea unor rețele BCNs care au existat întotdeauna, însă uh, în prezent vorbim despre niște platforme electronice care se realizează over the counter, așa cum spune și termenul, și uh, lucrurile evoluează într-o manieră transparentă. Trebuie să evaluăm în mod corect uh, volumul tranzacțiilor realizate în întuneric pentru a vedea care este volumul tranzacționat uh, pe piață la modul general. Pentru că um, procesul de formare a prețurilor pe piață este afectat de numărul acestor tranzacții. Trebuie să învățăm uh, din uh, experiențele Statelor Unite, mai ales că în prezent, uh, autoritatea financiară de supraveghere a piețelor din uh, Statele Unite um, a realizat un studiu care a ajuns la niște concluzii care pot fi implementate și în Uniunea Europeană. Sugerez membrilor să uh, citească documentația corespunzătoare pentru a se familiariza cu aceste dark pools și cu toate platformele la nivelul cărora se tranzacționează um, anonim sunt documente importante care vă pot furniza informații necesare pentru a înțelege fenomenul. Trading in the Dark in Europe uh, este unul dintre aceste documente foarte important. Abia aștept să aud comentariile dumneavoastră pentru a putea uh, structura acest raport mai bine. Vă mulțumesc! Um... Is anybody else waving at me for the floor? Uh... Mulțumesc, dorește cineva să ia cuvântul, cu excepția mea. Well, Mr. Campan. Oh, oh right. Well, um, oh, Ola. Yes, sorry. Didn't see you. Sorry, normally you take yeah, he... Oli Schmidt. Deci îi vom da îi vom da de cuvântul domnului Oli Schmidt. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim uh, chei pentru această introducere. Prima întrebare a mea către dumneavoastră. Ce doriți să facem? Credeți că este un lucru bun sau rău pentru piață? Și poate că poți să ne dai uh, niște indicii referitoare la uh, ideile tale, pentru că mi se pare un lucru foarte important. Vorbim aici despre ceva care ar putea fi benefic pentru piață și pentru stabilirea piețul, prețului pe piață, uh, sau despre ceva care uh, face piața să funcționeze mai bine, pentru că am încercat să studiez documentele uh, relevante și, sigur, nu m-am gândit că vei realiza un raport în ceea ce privește uh, piscinele, swimming pools, însă dacă este să folosești termenul de dark, întunecat, um, prima impresie este că vorbim despre ceva care nu este foarte bun. Atunci când vorbeam despre instrumentele MIFID, unul dintre argumentele principale sau unul termenii principali care au fost folosiți atunci cu caracter simbolic a fost transparență, transparency. Fiecare piață trebuie să aibă posibilitatea de a ști ce se petrece, ce se întâmplă și cum evoluează lucrurile. Iar eu, personal, sunt un mic investitor și îmi place să cunosc aceste aspecte. Eu nu uh, fac investiții uh, zi de zi în întuneric, în anonimat. De aceea, argumentul meu principal este că dacă aceasta este o parte importantă pe piață, așa cum se întâmplă și dacă a luat proporții în Europa, atunci cred că ar trebui să fim îngrijorați și să luăm anumite măsuri. Va trebui să oferim mai multă transparență fără să pierdem instrumentele vitale pentru a reuși să abordăm în mod corespunzător aceste uh, tipuri de afaceri. Pentru că, așa cum ai spus, tehnologia IT a modificat întreaga piață. A fost mai simplu să abordăm lucrurile um, pe vremuri când se vindeau um, se vindea o anumită parte a capitalului propriu și când uh, tranzacțiile, uh, se făceau pe față. Însă lucrurile nu mai stau așa în prezent. După cum uh, îți dai seama, uh, sunt oarecum ezitant, nu știu unde vom ajunge, însă nu mi place să avem instrumente financiare care, uh, cu care să lucrăm în întuneric. Cred că ar trebui să ne străduim în cadrul acestui aceste comisii să uh, schimbăm lucrurile, pentru că eu sunt de părere că totul trebuie să fie transparent. Acest argument uh, l-am mai folosit în cadrul discuțiilor noastre în această comisie, iar toți participanții la piață trebuie să aibă această șansă de a ști ce se petrece, ce se întâmplă cu adevărat pe piață atunci când uh, participă la acest proces de tranzacționare care este unul foarte sensibil. Mulțumesc! Mulțumesc, Goldie, spune doamna Sensible or sensitive trading? Ați spus un proces sensibil sau logic? Dar vreau să mulțumesc raportorului pentru prezentare. Uh, trebuie să recunosc că nici mie nu mi este foarte clar ca uh, raportor din umbră care este domeniul de aplicare și ce încercăm să rezolvăm. De ce examinăm aceste dark pools? poate din cauza că acestea au dus la îngrijorare, din cauza lipsei de transparență pentru anumite cercuri, că nu avem prea multe date, însă nu, deci nu putem deține nici statistici. Nu știu cât de mult putem cerceta acest domeniu și uh, să aflăm dacă este într-adevăr o parte întunecată a piețelor financiare. Unele dintre articolele pe care le-am citit uh, spun că Acum, din cauza crizei financiare, a apărut uh, o preocupare că există o piață cu două niveluri, că se trece din ce în ce mai mult pe tranzacționare în întuneric și că există o lipsă de transparență. Acestea sunt, într-adevăr, probleme pe care trebuie să le discutăm și sunt de acord cu Ole Schmidt uh, care sunt riscurile, care sunt beneficiile, care, sunt valori, care e valoarea adăugată a acestor uh, Dark Pools, pentru că unii spun că Dark Pools contribuie la lichiditate și dacă prin directiva CRD încercăm să creștem lichiditatea, ar fi un lucru bun. Însă am citit și că niște trader consideră că aceste tranzacții trebuie să fie publice. Bineînțeles că opiniile diferă în acest domeniu. Aș sper că putem discuta aceste probleme ca raportor din umbră. Trebuie să uh, vedem care este problema clară și nu doar din punct de vedere al MIFID. Unii spun că această parte a pieței trebuie să rămână netransparență pentru a evita destabilizarea. Alții spun că trebuie să ținem cont de uh, un risc potențial datorită lipsei de transparență. Uh, ne preocupă dacă vor apărea mai multe tranzacții anonime. Ce se mai știe în legătură cu natura și efectul acestor, acestor tranzacții? Uh, cred așadar că uh, domeniul de aplicare trebuie să fie în așa fel încât să putem analiza această problemă. Avem nevoie de mai multă analiză, poate comisia ne poate ajuta. Nu vrem însă să, nu vrem însă să avem o discuție tehnică de legătura cu MIFID. Există niște probleme mai uh, mari aici, probleme mai fundamentale care țin de transparență și de lichiditate. Mulțumesc, Pascal. Da, sunt uh, destul de acord cu ceea ce a spus Alin. Și noi, ca Parlament European, avem ocazia să facem propuneri politice care vin înainte de modificarea directivei MIFID anunțate de Comisie. Și este foarte bine că propunem puncte de discuție. Mm, noi încă căutăm beneficiile și inconvenientele acestor dark pools. Uh, au fost evocate deja neajunsurile. Este vorba de lipsa de transparență. Criza ne-a arătat că trebuie să îmbunătățim funcționarea pieței și dark pools prezintă contrariul la ceea ce trebuie făcut pentru că uh, Uh, avem nevoie de mai multă transparență, nu opacitate. Uh, trebuie să uh, putem să vedem care sunt micile diferențe de cotare. Există unii care iau comisioane de pe arbitraj și care nu aduc nicio utilitate pentru economia reală. Uh, trebuie să nu susținem instabilitatea, obacitatea și uh, beneficii pentru actorii care au dus la criză. Uh, marile bănci europene în special. Există deja director de întreprinderi în Franța, de exemplu, cotate la bursă, care spun că acest sistem trebuie revizuit pentru că este contraproductiv. Nu se știe cine dă un ordin, cine ia o poziție, cine deține capitalul și mi se pare important să le ascultăm punctul de vedere pentru că acest punct poate să fie diferit eh, de cel al băncilor care, bineînțeles, apără acest dispozitiv. În legătură cu costurile, este clar că MIFID a permis uh, diminuarea costurilor de tranzacționare, însă atunci când am înmulțit uh, zonele de cotare, am văzut că costul unitar a scăzut, însă totalitatea cotării acestea sunt stabile. Nu există niciun beneficiu pentru investitori în uh, ansamblu, există beneficii foarte mari pentru o, o categorie redusă de actori de pe piață și din acest motiv uh, cred că trebuie să revenim asupra acestor dispoziții. Mulțumesc, Catherine. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Sunt de acord cu cei care au vorbit despre transparență ca un factor important, chiar și uh, formularea dark plus eh, sugerează ceva periculos și ascuns. Încă nu sunt sigură în legătură cu problemele legate de MIFID și de uh, transparența prețurilor, precredit, precreditare. Aș dori să pun două întrebări. Raportoarea s-a referit la o serie de documente care ar fi utile. Uh, se poate secretariatul asigura că vom avea acces la aceste documente, să ne trimiteți un e-mail, un link la un site internet. Cu cât mai mult putem face, cu atât mai bine. În al doilea rând, Înțeleg că comisia a avut un atelier în legătură cu Dark Pools și ar fi interesant să uh, știm cine a fost prezent acolo și care a fost uh, rezultatul acestui atelier legat de revizuirea MIFID. Vă mulțumesc, doamna președinte. Da, vă mulțumesc. Uh, și eu sunt invitată la majoritatea atelierelor comisiei și nu pot să particip pentru că sunt uh, în această comisie. Comisia uneori are activități foarte interesante la care noi nu putem participa. Aș spune două lucruri. În primul rând, în legătură cu acest, titlul acestui raport de inițiativă, care conține această formulare Dark Pools, uh, am fost conștienți, a trebuit să inventăm o denumire, însă sistemul s-a întors împotriva noastră. Vroiam să examinăm alte domenii, cum ar fi tranzacționare, algoritm, tranzacționare algoritmică, care nu este netransparentă, însă este foarte rapidă și frecventă. Există multe lucruri legate de infrastructură legate de acest raport, raport și de aceea are un titlu puțin ciudat. Trebuie să răspundem la ceva din partea Comisiei care nu există încă. Raportul va putea evalua, evolua. Pe mine mă interesează să examinăm efectele tranzacționării algoritmice și mă interesează de asemenea aceste dark pools, ceea ce se întâmplă atunci când depășești un anumit prag. Poate că nu se ajunge la o preluare, însă există anumite poziții care pot să fie consolidate netransparent, fără ca piața să poată reacționa. M-ar interesa și aceste aspecte. Însă, într-o măsură, ă, discutăm aici despre aspecte necunoscute, însă sperăm că vom primi mai multe informații ă, prin secretariat. Secretariatul va încerca să adune ă, linkurile la toate aceste documente utile așa încât pregătiți-vă să primiți un mail foarte cuprinzător. Kate, vrei să răspunzi întrebărilor puse? Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Da, într-adevăr, este vorba de tranzacționare netransparentă și datele sunt, nu sunt disponibile foarte uh, des. Deja însă se colectează date de 9 luni și vom primi în următoarele săptămâni datele în acest sens. Datele vor fi disponibile în momentul redactării raportului. Dacă mă întrebați dacă este, uh, sunt aspecte bune sau rele, uh, unii uh, știu că au existat măsuri care țineau de excepțiile în bloc introduse în MIFID. Eh, care au însă un scop pe piață. Întrebarea este la ce nivel încep să afecteze formarea prețurilor și funcționarea eficientă a pieței pentru toată lumea. Cred că trebuie să examinăm transparența pre-tranzacțională și uh, cum are loc raportarea post-tranzacțională pentru ca că această raportare poate fi întârziată până la trei zile și nu am găsit niciun exemplu care să justifice o întârziere de trei zile. Alți uh, participanți ai pieței uh, nu au acces la informații datorită acestei întârzieri de trei zile. Aici uh, putem să începem în această nouă epocă a transparenței. Trebuie să se justifice de ce există în continuare acel termen de trei zile. Însă primim date în fiecare zi, vom avea din ce în ce mai multe informații, vom avea și o prezentare Cesar într-un atelier care are loc în data de 12 mai. Va fi o sesiune unde vrem să participe Cesar și uh, toți uh, reprezentanții acestor uh, instituții de tranzacționare pentru a afla totul despre aceste tipuri de tranzacționare și despre algoritmii utilizați. Cred că tehnologia s-a schimbat, lumea a evoluat foarte rapid în ultimii uh, trei ani în ceea ce privește platformele de tranzacționare electronice și noi trebuie să punem bazele unui plan ambițios în legătură cu funcționarea pieței și cum putem să uh, ducem la creșterea transparenței fără să uh, afectăm interesele celor care uh, au nevoie de confidențialitate. avem multe de învățat și aș dori să avem un proces inclusiv să mă întâlnesc cu raportorii din umbră destul de des, odată ce datele încă uh, sunt în flux de la CSR. Vom uh, trimite câteva date și sper că veți putea să participați la întâlniri. Mă voi asigura că vă, vă vor fi trimise date suplimentare în mod regulat. Vă mulțumesc pentru uh, impresiile inițiale. Mi se pare că uh, suntem de acord și este un punct de început foarte bun. Doamna președinte, uh, aproape că am recuperat timpul. Îl avem aici pe Mario Valența din partea comisiei, așa încât îi voi da, îi voi da ei, dumneai cuvântul dacă doriți să răspundeți mai târziu, vă voi da din nou cuvântul, așa încât vreți să interveniți pe acest punct. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Salutăm uh, această inițiativă a Parlamentului European. Credem că ea se potrivește foarte mult cu propria noastră abordare. Cred că acest raport din propria inițiativă și toate comentariile pe care am auzit uh, să identific uh, corect uh, problemele pe care trebuie să le examinăm în revizuirea MIFID. Întorcându-mă la uh, comentariile precise făcute de membri, cred că sunt două probleme aici care tot apar în această dezbatere. Prima e transparența, a doua e concurența și concurența loială. Credem că aceste obiective au fost uh, corect stabilite de MIFID și ce trebuie făcut la 5 ani după adoptarea MIFID este să vedem dacă aceste prevederi sunt la înălțimea obiectivelor. Și cred că toată lumea e de acord că avem nevoie de un nivel de transparență și de concurență loială cât mai ridicat. Deci trebuie să vedem în ce măsură aceste dark pools, aceste platforme de tranzacționare anonimă, uh, pot avea un efect destabilizator sau nu și de asemenea să se verifice dacă aceste părți opace ale uh, pieței, oricare ar fi ele, trebuie să fie uh, reglementate suplimentar sau reglementate în mod diferit. Deci cred că suntem uh, de aceeași parte a baricadei, avem aceeași abordare. Întorcându-mă la workshopul privind transparența. Nu am organizat workshop-uri formale, am avut unele întâlniri informale, cum mai avem cu alți participanți eh, din partea industriei, și în loc să avem întâlniri separate cu acești reprezentanți ai industriei financiare, i-am adunat pe toți la un loc. Totuși, eh, consider că aceasta este o ocazie pentru a sublinia că vom avea consultări formale cu implicarea Parlamentului European Sperăm că veți participa și planificăm să organizăm o audiere publică asupra MIFID, uh, posibil în septembrie. Așadar, o să vă uh, ținem la curent și am fi foarte bucuroși chiar să avem membri ai Parlamentului și ai Comisiei Econ care să intervină în această audiere publică. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, chei nu mai doresc să iei cuvântul. Bine, mulțumesc foarte mult și, cum uh, am spus, următorul pas în acest proces este workshopul de pe 12 mai. Nu mai avem alte date care să fi fost propuse pentru, acea, pentru acest workshop. Trecem acum la punctul 7 de pe agenda și anume examinarea uh, raport, proiectului de raport privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro în proprii circulații Domnul Slavi Binev este raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în bulgară pentru că este un subiect extrem de tehnic. Уважаеми колеги, първо бих искал да благодаря за поверената ми отговорност да съм докладчик. Dragi colegi, doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați încredințat acest raport. Scopul acestei reglementări este să stabilească proceduri privind autentificarea monedelor euro și uh, privind procesarea monedelor care nu mai sunt potrivite pentru circulație. Falsificarea este o amenințare, mai ales pentru cupiurile cu valoarea cea mai ridicată. Lipsa unui cadru comun obligatoriu în ce privește autentificarea monedelor poate împiedica în unele state membre căutarea activă a monedelor falsificate de către instituțiile responsabile. Asta creează diferențe în ce privește gradul de protecție al monedei. Propunerea de regulament constituie un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, care este necesar în prezent pentru stabilirea unei metode comune privind autentificarea monedei euro. Acest instrument va fi aplicat de instituțiile responsabile și în acest context Propunerea prezentă are drept scop asigurarea unei puneri în practică efective în întreaga zonă euro a unor proceduri comune de autentificare a monedelor euro aflate în circulație și a unor mecanisme prin care autoritățile să controleze aceste proceduri. În calitate de raportor, sunt de acord cu abordarea Comisiei și cu propunerile Consiliului pentru a obține o versiune îmbunătățită a textului, am dorit să introducem o serie de modificări la propunerea Comisiei. Unul dintre obiectivele principale ale regulamentului este de a se asigura de faptul că instituțiile garantează că monedele care se întorc în circulație, sunt repuse în circulație, sunt supuse unui proces de examinare. Autentificarea trebuie să fie pusă în aplicare prin intermediul aparatelor de procesare a monedelor incluse în lista menționată la articolul 5 alineatul 3 sau uh, ar trebui efectuate de personal calificat. Mai mult, datorită faptului că autentificarea monedelor implică cheltuieli pentru instituțiile implicate în proces, sugerăm uh, ca acestora să li se dea dreptul de a păstra o taxă, un comision de procesare. Până acum am folosit termenul instituții, care este o noțiune generală, totuși vom folosi următorul uh, text toate autoritățile pot, toate instituțiile autorizate pot impune comisioane de procesare care să-și acop, prin care să-și acopere costurile de reintroducere pe piața a monedelor euro. Asta ar înlocui textul propus actualmente. Sugerăm să se adauge un nou alineat prin care să se dea o perioadă de tranziție de 3 ani începând cu 1 ianuarie 2012, statele membre să poată oferi derogări speciale de la dispozițiile primei uh, teze articolului 4 nato 1 pentru aparatele de procesare a monedelor care erau folosite la data intrării în vigoare a prezentului regulament și care s-au dovedit capabile să detecteze monedele euro falsificate cele proprii circulație și precum și alte uh, obiecte similare monedelor, dar care nu sunt autentice, chiar dacă acestea nu sunt incluse pe lista de pe site-ul internet menționat la articolul 5 alinatul 3. Astfel de derogări sunt adoptate după consul, consultarea uh, GMF. În ce privește dispoziția de la articolul 6, aliniatul 2, credem că statele membre ar trebui să fie obligate să uh, implementeze proceduri și orientări privind instruirea adecvată a personalului implicat în procesul de autentificare. Acest lucru este clarificat în amendamentul propus de Consiliu, dar noi am introdus o clarificare adițională, astfel încât statele membre să obțină asigurări de la instituțiile de autentificare a monedelor și să aibă personal uh, pregătit pentru acest scop. Adițional față de numărul de echipamente verificate anual în statele membre, susținem uh, compromisul de 25% din volumul net cumulat total al monedelor emise de statul membru de la introducerea monedelor euro până la sfârșitul anului precedent. Aceasta este un volum rezonabil de monede, nu numai pentru state membre, ci și pentru acelea care au număr ridicat de aparate în același timp, considerăm că aceste măsuri reprezintă minimul necesar pentru a asigura uh, principalul obiectiv uh, al regulamentului și anume protecția monedelor euro împotriva falsificării. Am sugerat și o altă dispoziție pe care o considerăm indispensabilă pentru a extinde procentul de aparate verificate pe termen lung și anume cerința de a verifica în mod alternativ aparatele de autentificare a monedelor. În timpul consultărilor noastre cu specialiști de la OLAF, am descoperit că se emit gaze atunci când sunt deschise containerele. Aceasta se datorează reacțiilor chimice care rezultă din utilizarea diverselor substanțe chimice și uh, din cauza unei dozări incorrecte a substanțelor folosite. Așadar, atunci când uh, apare un risc pentru uh, cei care utilizează mașina, comisionul ar trebui să crească și anume la 20% din valoarea nominală. Uh, sunt din dorință de a asigura mm, o mai mare transparență a proceselor din instituții, am sugerat introducerea uh, următoarei cerințe. Comisia, după ce Uh, va fi primit și analiza rapoartele transmise de statele membre, va prezenta un raport anual al Comitetului Economic și Financiar privind evoluția și rezultatele autentificării monedelor euro și monedelor care sunt improprii circulației. În concluzie, am dorit să menționăm că prezentul raport a fost elaborat respectând principiile subsidiarității și proporționalității. Și să robotic Comisie, Doresc să mulțumesc uh, tuturor celor cu care am colaborat, uh, reprezentanții Consiliului, Comisiei, grupurilor politice. Vreau să mulțumesc de asemenea și OLAF, uh, Oficiul Antifraudă al Uniunii Europene, pentru că ne-a împărtășit din experiența sa. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Domnul Beda. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru un raport atât de bun și știu că aceasta nu e o chestiune care să cauzeze foarte multe discuții și contradicții politice, dar e o chestiune pe care aș vrea să spun ceva, aș vrea să fac câteva propuneri, pentru că am, uh, am informații pe acest subiect și am și unele idei. În primul rând, cred că este foarte important să definim conceptul de monedă uh, improprie circulației. circulație. Acest lucru e foarte important pentru că atunci textul devine mult mai ușor, textul regulamentului devine mult mai ușor de înțeles și cred că atunci când Consiliul a discutat această chestiune, definiția nu era așa o problemă importantă, dar pentru mine este importantă și deci cred că Parlamentul European ar trebui să o discute. În al doilea rând, cred că ar trebui să vorbim despre uh, echipamentele care uh, testează deja acum monedele. Când vor fi ele înlocuite de unele noi? Avem, sau ar trebui să avem un termen limită? Pentru că de oricâte ori cineva Uh, se gândește la o nouă, o nouă cale de a falsifica monede, nu putem să începem noi să cumpărăm alte uh, echipamente de testare a monedelor. De asemenea, atunci când echipamentul de sortare este considerat impropriu pentru această activitate, ce se poate face? Nu poți pur și simplu să-l duci la un uh, atelier care să dezmembreze acest echipament. Punctul 1b spune că personalul trebuie să fie, care se ocupă de aceste activități, trebuie să fie uh, instruit în legătură, uh, conform regulilor uh, implementate de statele membre. Eu cred că ar trebui să avem o pregătire paneuropeană, ar trebui să avem uh, orientări comune în ce privește uh, instruirea acestor persoane și cred că textul Parlamentului European este unul foarte bun, dar în unele uh, pasaje aș prefera textul Consiliului și cred că întotdeauna ar trebui să optăm pentru formulările mai bune și voi face și eu propuneri în numele grupului meu politic. Vă mulțumesc. Uh, doamna președinte, mulțumesc. Silvi. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportorului pentru activitatea depusă pe un subiect uh, care este destul de tehnic și cred că în microfonul, microfonul, microfonul mă scuzați, așadar problema încrederii în uh, moneda comună europeană, fie că e vorba doar de monede de metal, e extrem de importantă. Deci cred că orice merge în direcția întăririi abordării europene este important și mi-aș pune o întrebare oare, oarecum prostească, dar nu mi-am pus-o până acum. Care e rolul uh, băncilor centrale europene? Pentru că eu am crezut că atunci când s-a creat sistemul băncii centrale europene, uh, care avea legătura cu băncile naționale, acesta trebuia tocmai să asigure controlul masei monetare aflate în circulație și aspectele cele mai practice a acestui fenomen. Deci cred că în primul rând este o problemă de încredere în monedă și apoi Uh, trebuie să fim preocupați să nu creștem numărul instituțiilor care uh, sunt responsabile în domeniu. Mulțumesc. It's a pity. Uh... E păcat. aș vrea să fac doar un comentariu, spune domnul Gigold, Sven Gigold. Mi se pare ironic că în timp ce vorbim despre autentificare și uh, probleme de genul acesta cu monedele uh, uh, de europene. În țara mea este o dezbatere foarte aprinsă uh, cu privire la ce țări ar trebui date afară din zona euro. Deci mi se pare ironic. Și membrii importanți ai acestei comisii iau cuvântul la această dezbatere și încearcă să distrugă zona euro să separe anumite țări de zona euro. Cred că asta e discuția importantă cu adevărat, pentru că altminteri ce vorbim acum devine un pic uh, lipsit de sens. Anybody else wanting to talk about the coin? Mai vrea cineva să vorbească despre monede? spune doamna președinte. Deci nu cred că aici avem o dezbatere despre zona euro, nu că n-aș vrea să avem. Vreau doar să spun și eu că susțin pe Sven Gigol, spune doamna Gular. Doamna președinte, uh, rămâne să vedem ce ocazie mai avem ca să punem pe agenda și acest subiect. Uh, reprezentantul Comisiei, domnul Zinachis, doriți să luați cuvântul la cum este momentul să o faceți? Mulțumesc, doamnă președinte. A few words. Uh, I would like to... Câteva cuvinte doar. Aș vrea să-i uh, mulțumesc uh, domnului Binev pentru raportul său și se poate spune că acest raport este în același timp constructiv și colaborativ. Este constructiv pentru că uh, problemele pe care le ridică și uh, propunerile pe care le fac ce îmbunătățesc textul și versiunea inițială. În al doilea rând este colaborativ pentru că domnul Binev a a avut o serie de întâlniri cu toți experții relevanți în domeniu și a reușit să uh, adune cele mai importante uh, comentarii și cele mai rezonabile comentarii și propuneri de schimbare. Așadar, în numele Comisiei, aș vrea să exprim acordul general cu sugestiile de schimbare pe care le face domnul Binev. Uh, rămân doar câteva detalii care, cred eu, ar putea fi rezolvate trilat- în mod trilateral, fie formal, fie informal, împreună cu Secretariatul Consiliului și al președinției. Aș vrea totuși să ofer câteva explicații tehnice în ce privește uh, chestiunile ridicate până acum. Definiția de monede uh, improprii circulației. Să definești astfel de monede e o activitate pe care încerci să o faci cât mai repede. Cu toți uh, ne aducem aminte că a existat în 2005 o recomandare pe acest uh, subiect, o recomandare a Comisiei Europene, care, printre altele, includea și definiția uh, monedelor improprii circulației. Și s-a dovedit că orice definiție directă a monedelor improprii circulației nu este funcțională. Așadar, am adoptat o procedură diferită. În loc să uh, avem o definiție tehnică, am uh, preferat o definiție funcțională, în sensul că am spus că orice monedă reală, veritabilă, care este respinsă în timpul procedurii de autentificare, este prin definiție uh, nepotrivită pentru circulație. Deci în acest fel avem o definiție a acestor uh, monede care nu sunt bune pentru circulație, dar nu e decât o definiție funcțională. A doua întrebare. În ce moment trebuie uh, înlocuite mașinile de sortat uh, monezile? Iar un răspuns funcțional atunci când ele nu mai pot să-și facă treaba corespunzător. Și cred că asta e valabil nu doar pentru echipamente, ci și pentru oameni. Deci cred că în momentul în care sau în momentul în care uh, compania relevantă consideră că mașina pe care o are, echipamentul pe care o are, nu mai poate face corect această activitate de identificare și sortare a monedelor, atunci compania care folosește, folosește acest echipament trebuie să le înlocuiască. Și atunci, ce să faci cu o mașină care uh, se strică, cu un echipament care se strică? Presupun că e o chestiune în care nu trebuie să intrăm acum Uh, și că e mai degrabă un subiect care poate fi discutat uh, între compania respectivă și furnizorul echipamentului. A treia întrebare, foarte interesantă mi s-a părut, și anume uh, dimensiunea paneuropeană a activității de instruire a personalului. Deci, pentru moment, cred că toată lumea e de acord, Consiliul și domnul Binev și Comisia, suntem de acord că, pentru moment, din cauza disparităților mari în ce privește regulile aplicabile în statele membre, ar trebui să ne abținem de la a avea o cerință obligatorie de a organiza instruire la nivel european. Totuși, Comisia și unii dintre noi, cei care suntem aici, lucrăm asupra acestui subiect și suntem pe cale să pregătim un instrument de uh, instruire la nivel european pentru autentificarea monedelor. Uh, nu sugerăm că ar trebui să fie acum cel puțin obligatoriu, dar mai târziu, după câțiva ani de implementare, am putea să revenim, de fapt ar trebui să revenim uh, între 2015, până în 2015 și să luăm în considerare, să revizuim o serie de chestiuni, printre care ar putea să se afle la acel moment uh, și posibilitatea de a transforma acest instrument, instrument într-unul obligatoriu. În ce privește încrederea cetățenilor în uh, moneda europeană, cred că asta e lucrul cel mai important al acestei propuneri. Cetățeanul ar trebui să poată avea încredere în moneda pe care o folosește cetățenii atunci când iau în mână o bagnotă sau o monedă, ei trebuie să fie siguri că această bagnotă este uh, veritabilă din momentul în care a fost distribuită de instituția financiară, de instituția de credit, de bancă. Acesta este scopul nostru. Care este rolul uh, băncilor uh, naționale? Asta, din nou, depinde de voința fiecărui stat membru. Unele state membre dau competențe de autentificare băncilor naționale. Alte state preferă să dea acest rol monetăriei. De exemplu, în Franța, cei care sunt responsabili cu autentificarea monedelor e, sunt monetăria Parisului. Ei au Centrul Național de Analiză a Monedelor și ei fac toate procedurile de training și toate cealaltă. Deci preferăm să lăsăm fiecare stat membru să-și adopte propria soluție, fără să impunem uh, o nouă, crearea unei noi instituții. Cred, doamnă președinte, că acestea sunt toate chestiunile, uh, toate întrebările care s-au ridicat aici. Sigur, nu voi intra în dezbaterea mai largă care a fost sugerată, pentru că nu e treaba noastră, oricum nu e treaba mea, și vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această informare. Acum dau din nou cuvântul raportorului. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Îi asigur pe toți colegii mei, mai ales pe reprezentantul socialdemocraților că suntem cât se poate de deschiși pentru orice sugestie rezonabilă și în ceea ce privește pe doamna care m-a întrebat... Les opinions de banc naționaux? În legătură cu opinia, am vorbit cu Banca Națională Bulgară și am vorbit despre toți cei care se ocupă cu am uh, ținut cont de uh, toate uh, opiniile exprimate de bănci. Foarte bine. Acum am ajuns, suntem în avans cu vreo 10 minute sau nu. Mulțumim colegilor. Trecem acum la punctul 8, dezvoltarea potențialului, potențialului de creare de locuri de muncă. Sau, nu, vă, vă spun acum termenele pentru raportul anterior. Termenul pentru amendamente este 10 mai, considerarea amendamentelor 10 iunie, votul în comisie 22 iunie și votul în plenară în septembrie Acum putem trece la punctul 8 și la Edward Schiclună pentru examinarea proiectului de aviz în legătură cu dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă și a unei noi economii durabile. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este un aviz care pornește de la un uh, proiect de raport care ne-a fost transmis de către Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale are uh, legătură cu dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă în contextul unei economii durabile. Raportul în sine sau uh, proiectul de raport uh, este unul important și reflectă concluziile uh, Consiliului privind uh, noi strategii de dezvoltare a Uniunii Europene uh, dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, care include și idei privind uh, schimbările climatice, energia curată, conservarea, um, sănătatea publică și alte aspecte de acest gen. De asemenea, angajamentul Uniunii Europene de a participa la lupta internațională împotriva încălzirii globale, un proces care este în evoluție. Apoi, raportul definește care sunt locurile de muncă ecologice, și pe bună dreptate nu este de acord cu eh, limitele impuse de către comisie, pentru că în felul acesta se pune presiune asupra tehnologiei și sunt ignorate uh, celelalte aspecte. Spune însă că este urmărită uh, definiția comprehensivă a acestor locuri de muncă ecologice și de asemenea se vorbește despre o, o monitorizare a conservării naturii și a mediului înconjurător. Se dorește um, să doresc și crearea de locuri de muncă care să ajute la eficiența energetică la modul general. De asemenea, raportul admite că um, o asemenea definiție este uh, greu de exprimat uh, astfel încât să fie și măsurabilă. Există câteva puncte bune în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă și egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și accesul la formare profesională și de asemenea se vorbește despre importanța flexibilității și a pieței muncii. Eu sunt uh, reprezentantul Econ, așa încât sunt de părere că ar trebui să punem un accent mai puternic asupra aspectelor economice. Sunt sigur uh, de acord cu accentuarea chestiunilor uh, de mediu, așa încât cred că trebuie să avem în vedere faptul că criza um, economică a dus la o încetinire a utilizării um, instrumentelor uh, ecologice, însă cred că trebuie să subliniem și aspectele economice, să spunem că statele membre because these are cyclical and uh, se uh, joacă cu asemenea lucruri și că trebuie să revină în forță cu activități economice pentru a um, pune uh, lucrurile pe un făgaș bun. În al doilea rând, o strategie europeană de ocupare ar trebui să țină cont de efectele economice ale schimbărilor climatice asupra piețelor uh, europene ale muncii și, de asemenea, activitățile economice uh, organizate uh, pentru adaptarea la aceste schimbări. A treia sugestie, aici este vorba despre uh, această întrebare referitoare la definirea uh, locurilor de muncă ecologice, o întrebare care a fost abordată și de Eurostat și OCDE în ultima vreme. Ele au uh, realizat niște linii directoare și cred că ar trebui să păstrăm și noi această clasificare și chiar să mergem mai departe și să recomandăm ca statele membre ale Uniunii Europene să înceapă să clasifice aceste locuri de muncă conform uh, unui uh, cod separat NACE, NEIS, este cel uh, folosit de Eurostat, însă aceste locuri de muncă ecologice sunt uh, peste tot, în toate domeniile, sunt de multe ori ascunse, de aceea ele trebuie identificate și clasificate, codificate din punct de vedere um, al ramurii industriale. În felul acesta vom ști despre ceea ce vorbim, le vom putea uh, măsura, vom vedea care este progresul nostru și vom avea ținte cuantificabile. De asemenea, locurile de muncă ecologice nu sunt numai cele uh, foarte științifice, ci ele trebuie să fie disponibile uh, și pentru lucrătorii necalificați, uh, pentru că um, ele se adresează uh, tuturor și Comisia trebuie să acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, care trebuie să fie incluse într-un program de acest tip. De asemenea, avem nevoie de fonduri uh, corespunzătoare pentru a promova um, politicile de creare de locuri de muncă ecologice și, de asemenea, trebuie să fim, uh, să pregătim un cadru care să stabilească modul în care guvernele, angajații și angajatorii uh, trebuie să se adapteze la asemenea schimbări. În fine, am uh, reiterat această chestiune a definiției și am spus că, chiar dacă este ok modul în care uh, se procedează acum, este nevoie de această clasificare și trebuie să uh, stabilim cât se poate de clar ce înseamnă gestionarea resurselor de apă, activitățile de tratare acesteia, conservarea naturii, um, producerea de tehnologii ecologice, de servicii în acest domeniu, pentru a putea distinge între aceste um, domenii. Cam atât am avut de spus. Mai. Mulțumesc, Filip. Is this working? Yeah. Uh, well, good. Uh, have a nice day uh, from. Bună ziua uh, din partea unui belgian. Se pare că și această țară este încă în viață și merge foarte bine. Voi mai fi alături de dumneavoastră. Acest lucru în primul rând, iar în al doilea rând, doamnă președintă, cred că dacă vom continua așa, uh, vom avea timp să jucăm și cărți aici așa încât uh, uh, uh, provided the first draft. Dacă rămânem doar în patru, putem să jucăm cărți liniștiți. Dumneavoastră ați subliniat faptul că um, aceste locuri de muncă ecologice nu au legătură numai cu energiile regenerabile și acesta este un lucru bun. Într-adevăr, nu uh, sunt locuri de muncă care se adresează doar celor care absolvesc o universitate. Într-adevăr, este vorba despre locuri de muncă adresate și celor necalificați. Avem nevoie de uh, persoane cu studii universitare, dar trebuie să ne gândim la toate sectoarele care trebuie acoperite. Construcție, mobilitate, energie, uh, cultură. Dacă este să ne gândim la aceste domenii, majoritatea locurilor de muncă vor fi cele care se adreseze celor mai puțin calificați și avem nevoie de așa ceva, așa încât acestea sunt lucruri bune. Aș dori să mai uh, subliniez câteva aspecte. Cred că tonul pe care ar trebui să îl avem este unul care se refere la oportunități, pentru că această transformare ecologică este o șansă pentru Europa. În primul rând, pentru că economiile noastre și societățile noastre pot fi uh, mai bune, nu numai în sensul schimbărilor climatice, dar putem să uh, ne îmbunătățim economia. Haideți să ne uităm ce s-a întâmplat anul trecut la vul- cu vulcanul și la norul de cenușă. Um, asemenea aspecte trebuie subliniate pentru că ne pot influența economia. Iar, în al doilea rând, dacă Europa poate fi un lider în această competiție, atunci și la acest nivel uh, poate fi o oportunitate. Pentru că eu cred că este singurul mod pentru uh, industriile europene de a ajunge din nou în vârf. Trebuie să accelerăm lucrurile pentru a merge pe această direcție, pentru că altfel putem pierde acest tren și putem să nu mai fim lideri și aceasta nu este o poziție confortabilă pentru noi. În plus, dacă este să ne uităm la modelul inovator care funcționează în Europa, ar trebui să recunoaștem că avem ținte ambițioase. Modul în care ne stabilim țintele uh, influențează uh, modul în care uh, influențăm procesul și se dezvoltă lucrurile. De aceea trebuie să mergem pe aceeași direcție și în ceea ce privește eficiența um, energetică. Uh, Cred că această comisie nu subliniază suficient uh, importanța politicii fiscale în coordonarea investițiilor și în uh, recompensarea celor care se comportă cum trebuie și penalizarea celor care nu își respectă angajamentele. Aici discutăm despre uh, eficiență energetică și alte subiecte aferente, însă și politica fiscală este importantă pentru că impozitarea uh, influențează această transformare, așa încât cred că ar trebui să abordăm și asemenea aspecte dacă dorim să accelerăm transformarea. Și, în final, importanța calității locurilor de muncă. Este vorba despre contextul UE 2020, pentru că aici se vorbește despre locurile de muncă și numărul acestora. Sigur că dorim să scădem șomajul, însă, pe de altă parte, trebuie să creăm locuri de muncă de calitate, pentru că nu vrem să avem angajați care lucrează pe puțin bani. Aceasta este ideea principală, așa încât um, și, și reprezentantul uh, din partea Ample a pus accentul pe aceste aspecte. Eu sunt de acord cu acest lucru, calitatea locurilor de muncă este foarte important. Uh, locuri de muncă pentru persoane mai bine sau mai puțin bine calificate, însă să fie locuri de muncă de calitate. În felul acesta, cred că uh, putem să îmbunătățim uh, raportul și um, nu doresc să îl încarc prea mult. Sorry, I'm spoiling a bridge hand by making a fifth person here. Îmi pare rău că, că sunt a cincea persoană la masa de bridge, însă mă bucur că ați eh, introdus și vulcanul islandez în dezbatere. Acum urmează Jorgen Clut. Mulțumesc doresc să am o abordare critică și anume faptul că la un subiect atât de important precum ocuparea și uh, aspectele economice uh, vis-a-vis de ocupare, uh, suntem atât de puțini încât uh, nu mai putem juca nici măcar bridge. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Schicluna pentru uh, că ne-a indicat uh, direcția de bază a acestui um, aviz, aș dori să fac însă și câteva observații. Pe cât posibil, aș dori să ne gândim dacă serviciile sociale nu ar trebui să fie abordate în acest context. Uh, eu vin din Germania, noi avem de-a face cu multe persoane în vârstă și pentru noi serviciile sociale sunt foarte importante. De aceea ceea ce a spus domnul Lambert este foarte important, pentru că nu este vorba numai despre uh, crearea de locuri de muncă, ci și despre calitatea acestora. Anul acesta este anul european al uh, luptei împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, deci cred că nu este vorba doar uh, despre o chestiune socială, ci și despre una economică. Este vorba despre o interacțiune între politică socială și politică economică, ceea ce înseamnă că din punct de vedere economic trebuie să fie oferite locuri de muncă care să se dezvolte astfel încât oamenii să poată trăi bine. Deci aceste persoane trebuie protejate de sărăcie și cred că ar trebui ca în acest aviz să facem uh, trimitere și la raportul uh, Organizației Internaționale a Muncii. Ar trebui să se uh, facă uh, trimitere uh, asupra acestui raport OIM, precum și uh, asupra și atunci când vorbim despre locurile de muncă ecologice. Da, cam atât am dorit să adaug. Vă mulțumesc. Uh, thank you, sorry, sir. Mulțumesc, uh, doamna Esaia. Johtaja. Uh, kiitoksia myöskin. Mulțumesc, doamna președinte. Îi mulțumesc și uh, raportorului și aș dori să abordez câteva lucruri. În primul rând, uh, vreau să mă refer la definiția economiei durabile. Așa cum ați spus, este dificil să găsim o definiție comună, iar raportorul a prezentat aici definiția um, în sens larg, și ați spus pe bună dreptate că atunci când vorbim despre informații statistice, lucrurile sunt dificile pentru că nu știm întotdeauna care definiție este valabilă atunci când vorbim despre economia durabilă și care uh, domenii sunt cele care reprezintă economia durabilă. Eu aș uh, porni de la premiza că economia durabilă este cea în care se creează locuri de muncă durabile, pentru că locuri de muncă se pot crea oriunde, însă trebuie să uh, promovăm uh, energie economia durabilă prin locuri de muncă cât mai bună. De asemenea, trebuie să economisim energie pentru a realiza o anumită eficiență energetică. Eu sunt de părere că nu ar trebui, de exemplu, să uh, prelucrăm asemenea munți de hârtie. Dacă nu am mai lucrat cu atât de multe documente, am putea avea o activitate mai durabilă, de exemplu. Acesta era doar un exemplu. Însă există probleme statistice, probleme de definiție cu care ne confruntăm noi în comisia noastră. De aceea îmi doresc, așa cum am mai spus și înainte, ca uh, impozitarea și politica de subvenționare din uh, statele membre să fie examinată. Pentru că acest lucru nu reprezintă numai un aspect pozitiv, ci am realizat câteva studii pe care le-am și primit. Um, de exemplu, în Spania, politica de um, subvenționare poate să uh, ducă la degradarea noilor piețe a muncii. O asemenea politică a subvențiilor poate transmite niște semnale greșite în anumite direcții spre anumite sectoare. Poate că comisia noastră poate să sublinieze faptul că politica fiscală și a subvențiilor uh, nu este întotdeauna una pozitivă și poate putem prezenta și problemele care apar în acest context. În al treilea rând, economia durabilă și crearea de locuri de muncă Acestea implică presupunerea că în acest domeniu există și locuri de muncă proaste care ar putea fi create, respectiv locuri de muncă um, la care să nu se respecte contractele colective de muncă sau care să fie plătite mai puțin decât uh, reprezintă prestația celui care muncește. Trebuie să uh, ne gândim însă că piețele muncii nu sunt uh, configurate în mod la echivalent și um, în multe zone pot apărea situații în care să fie uh, produse, produse uh, durabile, însă trebuie să ne întrebăm dacă acesta este rezultatul, cum se poate ca lucrurile de muncă să fie unele proaste. Deci trebuie să ne asigurăm că și trebuie să fim atenți pentru ca în toate țările uh, piața muncă piața muncii să fie echivalentă. Vă mulțumesc! Observ că nu dorește să mai ia nimeni altcineva cuvântul, așa încât revin la uh, raportor presupun că aș putea să spun și eu ceva. Cred că acest aviz a reușit să includă toate aspectele, reprezintă un cadru bun pentru a introduce și mai multe detalii pe lângă cele pe care le-ați menționat deja. Um, Raportorul? Um, um, nu sunt sigur dacă este relevant sau nu, însă am fost confruntat cu situația în care mi s-a dat un termen pentru prezentarea avizului meu înainte de, înainte de publicarea raportului. Și a trebuit să cer uh, două zile întârziere pentru a putea să văd totuși acest raport. Însă sunt de acord. Am luat notă de sugestiile foarte utile pe care mm, le-au dat colegii mei și sunt sigur că pot, pot, putem cădea de acord asupra unor amendamente. În ceea ce privește sunt de acord că titlul este unul destul de ambițios. Uh, pe de o parte vreau să avem un raport foarte cuprinzător, cuprinzător. acest uh, raport tratează mai multe aspecte și nu uh, este niciun dezavantaj dacă menținem, îl menținem foarte succint și prezentăm foarte pe scurt opiniile noastre. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Calendarul pe care îl avem pentru acest aviz este următorul. Termen pentru avize 5 mai, considerarea amendamentelor 5 iunie, votul în comisie 2 iunie, votul în comisia de fond, ocupare este în 14 iulie, Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, de, ordinea de zi pentru astăzi. Aș dori să vă reamintesc că există o mică schimbare pe ordinea de zi față de primul proiect. Mâine, sustenabilitatea pe termen lung la finanțelor publice pentru economie în redresare nu va fi discutată acolo și vom discuta întrebarea orală în legătură cu uh,